chers collègues je vous propose de commencer nos travaux euh, et sur l'adoption de l'ordre du jour je vous propose euh, deux modifications. Dragi colegi, haideți să începem ședința noastră. Facem două modificări la ordinea de zi. Amendamentele de compromis la proiectul de raport a doamnei Lambert, impactul crizei la accesul categoriilor celor mai vulnerabile, deci punctul 6 inițial în ordinea de zi. Acest punct din motive pe care nu le cunosc, dar care s-ar putea să fie serioase, va fi discutat după punctul 9. De asemenea, examinarea proiectului de aviz al colegului King Kunz, care este prevăzut la punctul 16, va fi tratat înainte de punctul 15, dacă nu există vreo opoziție, dacă nu există alte cereri de modificare a ordinii de zi, atunci trecem la punctul comunicărilor. La première, s'agissant des amendements oraux, dorénavant en alignement sur. În legătură cu amendamentele orale, de acum încolo și în conformitate cu uh, noile dispoziții ale Comisiei AFCO, care se aplică plenarei, în ceea ce privește Uh, opoziția vis-a-vis -vis de un amendament oral, va fi nevoie ca cel puțin 5% dintre deputați uh, să se exprime negativ. E, pentru noi asta înseamnă 3 deputați și această regulă se aplică începând de astăzi. Uh, cea de-a doua comunicare în ceea ce privește inițiativa strategică privind piața internă digitală, știți că Comisia IMCO lucrează la ora actuală la o propunere de rezoluție bazat pe, pe articolul 110 din regulamentul nostru pentru sesiunea plenară din iulie în legătură cu o declarație pe care Comisia o va face în aceeași zi pe aceeași temă. Comisia IMCO a cerut uh, tuturor uh, comisiilor pe care le consideră interesate să îi transmită sugestii uh, de propuneri de aliniate care ar putea fi introduse în această propunere de rezoluție. Și printre comisiile pe care le-a considerat relevante în acest sens se află uh, evident, și comisia noastră. În cadrul reuniunilor din 22 eh, mai, eh, coordonatorii au aprobat eh, propunerile pe care le face comisia noastră vis-a-vis -vis de această rezoluție, ceea ce ne face în felul acesta să participăm și să, ca propunerile noastre să fie examinate de către uh, Eh, Comisia IMCO și părerile, sugestiile noastre, evident, reflectă părerile membrilor. Aceasta, acest document va fi la dispoziția dumneavoastră și vă va fi transmis electronic. A treia comunicare în legătură cu situația privind eh, negocierile fondului de ajustare la globalizare Deputații știu, desigur, și își amintesc faptul că comisia noastră, încă de la sfârșitul anului trecut, a adoptat mandatul de negociere din partea Parlamentului European și că acest lucru a fost uh, reafirmat uh, ca element cheie a concluziilor politice ale Consiliului uh, din, ale summitului din februarie și că Eh, președinția irlandeză însă nu a avut mandat eh, la Coreper săptămâna trecută pentru a demara negocierile cu Parlamentul European. Prin urmare, președinția trebuie să transmită dosarul direct eh, Consiliului EPSCO din 20 iunie. Asta înseamnă că negocierile nu vor putea să înceapă decât pe parcursul președinției următoare lituaniene. Așadar, ă, pe, acest, ă, pe această temă, Marian dorește să spună câteva cuvinte. O să fiu ă, foarte succintă, doamnă președinte, deja a spus ce era de spus. Am vorbit cu președinția irlandeză de mai multe ori și am înțeles că au făcut toate eforturile pentru a face toate contactele bilaterale cu miniștrii, cu șefii de stat care se opun și pentru eh, dar deocamdată nu au avut eh, succes. Nu au reușit în Coreper și acum doresc să aduc acest punct eh, în discuție la Consiliul EPSCO. Acum, asigur că noi putem să discutăm în această dimineață, dar am putea să ne gândim să cerem ca raportul să fie discutat în plenara din iulie pentru a pune presiune uh, pe Consiliul EPSCO din uh, iunie și să demonstrăm și președinției irlandeze că facem așa ceva. Uh, deocamdată nu văd ce altceva ar putea să, am putea să facem ce să funcționeze. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă raportoare, pentru această propunere. E bine, eu aș zice că uh, am putea, în numele dumneavoastră, să scriu o scrisoare miniștrilor care răspund de acest dosar în cadrul președinției irlandeze și să informez și Consiliul EPSCO în momentul în care acest punct va apărea pe ordinea de zi. Eh, și să le spunem că dorim foarte mult ca la Consiliul EPSCO să se obține un mandat, pentru că altfel o să trecem la un vot la prima lectură în plenara din iulie. Ceea ce eh, înseamnă că eh, deja că dacă există un mandat se va putea face acest lucru, dacă nu, punct, acest punct se va putea retrage de pe ordinea de zi. Ce părere aveți despre această propunere? Că și coordonatorul PPE nu este aici. Deci, sub rezerva consultării coordonatorilor PPE, v-aș propune să procedăm în acest fel. Doamna Mauer, în calitate de raportor fictiv, doriți să interveniți, să vă pronunțați în legătură cu propunerea noastră? E coordonatorul grupului dumneavoastră, vă rog. Ma I fully agree, uh... Sunt într totul de acord cu această propunere. Mi se pare că, având în vedere situația și condițiile actuale, nu prea putem să facem mm, mare lucru sau ceva mai mult. Cred că ce ați propus se poate dovedi suficient. Mulțumesc. Cred că întrebarea orală în gradarea acestei capacități a Parlamentului de a descuraja deci aceasta este o etapă. Deci pe ordinea de zi a sesiunii din iunie nu prea cred că vom reuși să obținem acest lucru pentru că deja ne, ap- ne apropiem de sfârșitul mandatului și, mandatului și ordinea de zi e întotdeauna foarte încărcată. Cred așadar că poate scrisoarea adresată ministrilor cu amenințare de vot în prima lectură, sigur, deci trebuie să ne punem de acord pe următorul lucru. Dacă uh, vom transmite această scrisoare miniștrilor, amenințându-i că vom uh, vota în uh, plenara din iunie, ceea ce nu e foarte greu de obținut pentru că nu costă foarte mult în ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi. E bine, uh, sigur că tre va trebui să facem așa dacă nu se obține un mandat la Consiliul EPSCO. Așadar, întrebarea pe care vă adresez și, în primul rând, principalilor deputați interesați, și anume raportoarea, raportorii din umbră și coordonatorii, este următoarea. Suntem dispuși să propunem să trecem la un vot în primă lectură în iulie, dacă nu s-au obținut rezultatele dorite la Consiliul EFSCO din iunie. Deci pe această temă trebuie să ne pronunțăm și raportoarea înțeleg că este de acord și eu gândesc la fel. Vă rog. Domnul Sercas, da, cred că este o idee bună. Sigur că în scrisoarea noastră o să arătăm că rămânem în continuare nu numai dispuși să retragem această propunere de înscriere pentru vot la plenara din iulie, dacă se ajunge la un acord la EPSCO și că chiar cu un mandat pentru prima lectură, rămânem uh, deschiși și dispuși să avem, uh, să obținem un acord accelerat uh, pentru a, la a doua lectură. Deci așa o să facem. Sigur că o să consult raportoarea și raportorii fictivi în legătură cu scrisoarea înainte de a o semna. Al patrulea punct, a patra comunicare, e o veste bună pentru dumneavoastră, pentru că niciun fel de solicitare de interpretare nu a fost anulată. Deci e bine. Și sper că așa se va întâmpla și în continuare. Punctul 5 în ceea ce privește tere, termenele pentru reuniunile grupului SIM, Vreau să vă spun că dosarele acestei reuniuni vor fi disponibile pe acest program e-meeting și că întâlnirea se transmite deci în web streaming. Asta înseamnă că e disponibilă pe internet și că uh, imensele dosare pe care le avem pe masă, până la urmă vor dispărea. Acum, în ceea ce privește procesele verbale, deci punctul 3 de pe ordinea de zi, vă propun să adoptăm procesele verbale ale reuniunilor din 8-9 octombrie, 6 noiembrie, 13 noiembrie, 19 noiembrie, 28-29 noiembrie, 6 decembrie și 18 decembrie, adică uh, procesele verbale pentru ultima etapă a lui 2012. Văd că sunteți de acord. Și cu asta ajungem la punctul 4. Și aici o să dau cuvântul raportorului nostru, Ole Christensen, privind punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret 2010-2012. În acest uh, moment mm, pentru, este vorba să analizăm uh, amendamentele uh, acestui raport, care este un raport de inițiativă, dintre care 57 de, la care s-au depus 57 de amendamente și 15 amendamente de compromis uh, au fost redactate. Așadar, este un uh, aviz al nostru pentru Comisia de Cultură, care va mai primi un aviz din partea Comisiei Regii. Și uh, uh, și domnul Papanico va răspunde de treaba asta din grupul PPE. Vă amintiți că uh, e un lucru în legătură cu care am dorit să fim în Comisia Asociată și Comisia pentru Cultură, care și ea redactează un raport asemănător, nu a dorit acest lucru. Prin urmare, uh, cred că vom reuși să ne încadrăm uh, în toate termenele menționate. Și acum vă rog, domnule raportor. Mulțumesc, doamnă președinte și, în primul rând, doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru răspunsul lor foarte prompt la, a, la acest aviz. Am avut 57 de amendamente, de la care, care reprezintă baza celor 15 amenda, amendamente de compromis. După cum știți, am avut un timp foarte, foarte scurt la dispoziție pentru a produce acest aviz la timp pentru Comisia Cultură, ca să o poată, să-l poată lua în considerare. Din păcate, asta înseamnă că nu prea am avut timp să dezbatem așa cum trebuie amendamentele până astăzi și a trebuit să lucrăm fără traducerea amendamentelor de compromis. Er Dar Cred că conținutul avizului a putut fi îmbunătățit prin munca foarte constructivă a raportorilor din umbră. E foarte important să transmitem Comisiei pentru Cultură acest aviz și cred că putem să fim mândri de munca noastră. Acest aviz evaluează primii trei ani ai strategiei și fixează priorități pentru următorii trei ani pe baza provocărilor pe care le cunoaștem cu toții în sectorul tineretului. După ce am citit primul proiect de raport de la Comisia pentru Cultură, mă bucur că am putut să ne elaborăm avizul nostru, pentru că în uh, textul lor inițial nu erau abordate prea multe aspecte legate de piața muncii și deci e foarte important că noi ne-am focalizat asupra acestor aspecte în avizul nostru. Vreau să menționez punctele specifice asupra cărora uh, am convenit. Și e vorba de aproape toate. S-ar putea să mai fie câțiva uh, colegi care nu sunt de acord cu unele puncte. Și am discutat foarte mult despre stagiile de formare și despre stagiile de ucenicie și despre plata lor și durata de timp, dacă ar trebui să fie plătite sau nu. Uh, și am ajuns la un compromis în care am spus că, indiferent de intervalul de timp în care se desfășoară, trebuie să existe o compensare. De asemenea, cred că am ajuns la un echilibru bun între um, privirea înapoi la ciclul uh, precedent și privirea către viitor la următorul ciclu al strategiei pentru tineret. De asemenea, am spus că strategia pentru tineret ar fi putut să fie mai puternică în primul ciclu și deci trebuie uh, o să primească un impuls pentru faza următoare, mai ales când e vorba de aspectele legate de ocuparea forței de muncă. Știm că fiecare al patrulea tânăr este șomer în Europa, deci e important să facem eforturi în acest sens. Și mă aștept ca și colegii de la Comisia pentru Cultură să ia în considerare ideile noastre și să le integreze în raportul lor, astfel încât în cele din urmă să avem o bună strategie pentru tineret. La Mulțumesc mm, foarte mult. Acum îi dau cuvântul uh, Veronicăi. Mulțumesc, doamna președinte. trabajo realizado tanto en su opinión como en los compromisos. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru toată munca depusă și la aviz și pentru elaborarea amendamentelor de compromis. Cred că partea legată de piața muncii, asupra căreia ne concentrăm, va aduce o completare importantă a raportului din Comisia pentru Cultură. Sigur că am discutat despre um, stagiile de ucenicie sau de um, formare uh, și de practică și dacă ele ar trebui să fie plătite și am spus că e important ca tinerii să fie remunerați, dar în același timp trebuie să ținem minte că cel mai important lucru este ca tinerii să poată să uh, încheie un contract cu întreprinderea unde lucrează, pentru că sunt foarte multe întreprinderi unde sunt probleme mari cu plata salariilor, chiar dacă e vorba de salariul minim. Și de aceea raportorul cred că a găsit o formulare bună, spunând că tinerii care lucrează trebuie să primească o remunerare, să fie remunerați în vreun fel. Dar nu putem să Uh, impunem uh, un anumit nivel de salarizare pentru ucenici sau pentru uh, stagiari, practicanți. Și cred că e foarte bine, cred că e un compromis bun. Vreau să felicit raportorul pentru avizul excelent și să mulțumesc pentru faptul că a ascultat pe toți colegii și toate ideile pe care le-am expus. Mulțumesc! Mulțumesc, Lasloviecka și Wojna Dzierż. Pogratulować sprawozdawcom bardzo dobrego, bardzo dobrej opinii, bardzo dobrego materiału. Și eu doresc să mulțumesc raportorului pentru raportul său de foarte bună calitate și îi mulțumesc și pentru că a acceptat amendamentele mele și ale colegei, care atrag atenția în special asupra calității stagiilor. Pentru un tânăr care intră în viața profesională, calitatea acestui stagiu contează foarte mult. Prima sa, primul său contact cu uh, lumea muncii, ca să spun așa. Acest uh, paragraf uh, subliniază cât este de importantă această inițiativă în ceea ce privește posturile și locurile de muncă și eu uh, doresc ca asta să fie considerată nu o cheltuială, ci o investiție. Cred că acest gen de investiție cu caracter social este foarte importantă și vreau să mai subliniez și conținutul aliniatului 2, unde se vorbește de costurile lipsei de acțiune sau de intervenție, ceea ce trebuie subliniat, pentru că de foarte multe ori pasivitatea și absența costă foarte mult. Dar nu vorbim despre asta decât foarte rar. Așadar, vreau să felicit încă o dată raportorul. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, doamna Nadia Irș. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc și eu raportorului. Cred că aceste amendamente de compromis uh, completează un aviz care este foarte bun și care, de asemenea, va completa, așa cum a spus și dumneavoastră, foarte bine raportul uh, Comisiei pentru Cultură, pentru că ocuparea este un punct central pentru tineretul din Europa de astăzi. Și de aceea este foarte important să, um, își, uh, să se regăsească în text acest aspect putem să susținem toate compromisurile care au fost elaborate și mulțumesc raportorului pentru că ne-a venit în întâmpinare. Am uh, vorbit și despre abandonul școlar, abandonul școlar este un subiect care, indiferent de toată discuția legată de șomaj, trebuie să fie discutat și combătut mai puternic, pentru că este una dintre cauzele care duce la șomajul în rândul tinerilor. Apoi stagiile de practică și de ucenicie. De asemenea, și aici cred că am găsit uh, un compromis bun, astfel încât să lăsăm portițele deschise uh, pentru ca tinerii să aibă posibilitatea să desfășoare stagii de practică și de ucenicie um, calitative și să învețe ceva, nu doar să facă cafele și să fotocopieze documente. Deci cred că este un compromis bun. E foarte important să accentuăm faptul că un astfel de stagiu trebuie să aducă cunoștințe și competențe tinerilor. Mulțumesc pentru colaborare și aștept cu nerăbdare votul. Um, merci, um... Mulțumesc foarte mult. Malica, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, am uh, dezbătut și ieri în Comisia pentru Cultură și Educație și am ajuns la o poziție comună. Mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Am lucrat bine împreună pe care îl susținem uh, în general Eh, și mă bucur foarte mult să constat că dreptul la muncă și calitatea muncii sunt eh, subliniate, cât și dreptul la un venit decent. Colega mea a vorbit despre aceste stagii care să fie într-adevăr eh, formatoare și nu doar să ocupe oamenii. Și că calitatea acestor stagii de, de pregătire, de ucenicie, de practică este esențială. Eh, suntem de acord cu compromisul, dar eh, nu, nu vrem să ne asociem la semnarea sa. Pentru că atunci când eh, se arată acolo că vom avea aproximativ 3 milioane de locuri de muncă vacante, e bine, asta ne cam intrigă, pentru că această, mm, acest concept este, după părerea noastră, problematic. Uh, deci nu dorim să ne asociem la acest uh, uh, amendament. La amendamentul L ne pare rău că nu am reușit să-i convingem pe colegi cât este de important să se menționeze faptul că veniturile trebuie să fie în conformitate cu acordurile colective de muncă, pentru că e foarte important să ai un venit decent, inclusiv când îți faci stagiu, în conformitate cu legile și convențiile. Prin urmare, ne pare foarte rău, dar așa gândim la compromisul L. Ieri am avut o reuniune, a fost o reuniune a celor doi miniștri uh, ai muncii din Franța și Germania într-o mm, idee interesantă uh, de a crea un uh, Erasmus uh, profesional uh, care să ofere tuturor, ofere tuturor tinerilor uh, în formație uh, să participe la o formare într-o întreprindere alta decât țara de origine. Obiectivul așadar acestui program ar permite acest lucru și putem, evident, extinde în întreaga zonă euro cu finanțare BEI. Deci, cred că uh, Problema asta, cât este de important să includem tineri, este absolut esențial. Trebuie neapărat să progresăm în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Evelyn. Uh, Comisia dorește să intervină? Comisia Europeană? Da, nu, nu, da. Nu s-a hotărât. Bun. Poftiți! S-au spus foarte multe, deci uh, am să intervin pe scurt. Vreau și eu și mulțumesc lui Ole pentru uh, deschiderea sa în discuții. Uh, mi se pare foarte important ca în strategia pentru tineret statele membre să facă mai mult și să ia în serios punerea în aplicare a acestei strategii. Deci trebuie să facă eforturi mai importante. Și vreau să accentuez acest lucru. Eh, eforturi pentru ca tinerii să fie eh, aduși pe piața muncii, să își găsească un loc de muncă. E nevoie de o politică a pieței muncii care să includă măsuri speciale pentru tineri. Și de fapt, acest lucru îl accentuăm în mai multe rapoarte, nu este singura inițiativă, dar e foarte bine să se regăsească acest punct de vedere în toate avizele și rapoartele noastre și de aceea lui mulțumesc lui Ole pentru că a preluat această idee. Bien, uh, on en reste la Bun. Mulțumesc, am încheiat cu lista vorbitorilor, dau din nou cuvântul raportorului. Tak for det, fru formand, og tak for... Eh... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, și dumneavoastră, dragi colegi, pentru comentariile făcute în mare parte pozitive. Aș dori să vă vorbesc despre ucenicii și despre faptul dacă sunt plătite sau nu. Noi nu spunem că ar trebui să fie plătite neapărat, ci că ar trebui să existe o remunerare uh, potrivită. Uh, potrivite. Trebuie să ajungem la un compromis în momentul când negociem uh, amendamentele, o cale de mijloc. Compromis înseamnă că fiecare trebuie să lase de la sine, trebuie să ne întâlnim la jumătate de drum. Iar asta s-a întâmplat la amendamentul de compromis L. Aș fi vrut o altă formulare. Dar um, mai degrabă aș vrea o formulare de la cei care nu sunt de acord, după care să vedem dacă putem să-l mulțumim pe toată lumea, fiindcă într-adevăr asta ne-am dorit. Am adăugat și faptul că se respectă abordările naționale. Uh, asta este important, fie că este vorba despre o negociere colectivă, fie că este vorba despre legislație, fiindcă acesta, aceasta este competența statelor naționale statele sunt cele care uh, hotărăsc uh, nivelul salariilor. Deci noi nu vorbim despre salariu minim, despre uh, negocieri colective, ci spunem abordări naționale, unde intră ambele aspecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Sper să votăm mâine și sperăm că Comisia pentru Cultură va ține cont de părerea noastră. Mulțumesc, mulțumesc dragi colegi vom vota mâine. Iar apoi Comisia Cult va vota pe 18 iunie și în iulie va ajunge dosarul în plenară. Ajungem acum la punctul 5 Este vorba aici despre un proiect de rezoluție ca urmare a inițiativei Comisiei uh, către investiție socială pentru uh, către investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziune, inclusiv implementarea Fondului Social European. Avem acest uh, uh, pact de investiții sociale, așa cum îl numește Comisia. S-au înaintat 145 de amendamente, care au dus la 13 amendamente de compromis, pe care dați-mi voie să vi le prezint acum. Primul amendament vorbește despre caracterul potențial contraciclic al uh, investițiilor sociale și de caracterul Uh, productiv al acestor uh, cheltuieli, așa cum a spus și doamna Iaslovietska la punctul anterior. Compromisul numărul 2. Aici uh, facem din nou o propunere care stă la baza îngrijorărilor noastre în ceea ce privește FSE este vorba de reintegrarea pe piața muncii a persoanelor care uh, sunt șomere, un lucru foarte important. Următorul amendament de compromis, uh, din păcate, nu se bucură de sprijinul PPE-ului, fiindcă printre serviciile publice sociale pe care le considerăm noi că uh, pentru Uh, domnul Debacker uh, a făcut această solicitare și am integrat acest element. Deci aceste servicii sociale trebuie să fie accesibile persoanelor uh, care au nevoie de ele și să fie abordabile. Am reluat o listă um, clasică din propunerea inițială și am inclus problema locuințelor ceea ce merge mână în mână cu raportul um, colegului Karim Adeli care a fost votat în comisia noastră, fiind vorba despre locuințe sociale. Acest concept uh, există mm, în toate statele membre, sau cel puțin în mare parte a statelor membre, care, în momentul în care vorbim despre FEDER, um, acest domeniu este unul în care ar putea fi folosit FEDER îmi pare rău că PP-ul nu este alături de noi în ceea ce privește includerea acestei teze, uh, housing, locuințe, dar poate că pe parcursul um, um, acestui proces lucrurile se vor schimba. În ceea ce privește tarifele sociale, domnul De Bacher uh, a remarcat faptul că uh, nu și are locul, nu și-au locul microcreditele aici, fiindcă Eh, microcreditele sunt eh, făcute special pentru obiective sociale, deci nu și-au locul aici eh, și mai ales dat fiind situația națională în unele țări, creditele trebuie să fie incluse în loan. La compromisul E, noi am subliniat calitatea locurilor de muncă în contextul măsurilor de austeritate pentru a nu uh, suferi o pierdere prea mare. Compromisul F aduce în atenție uh, faptul că trebuie uh, că în raportul colegului Jean Lambert trebuie să ne aplecăm asupra problema problemei grupurilor uh, cele mai vulnerabile. La următorul compromis, uh, în, loc să avem o listă lungă a sectoarelor unde s-ar putea genera locuri de muncă care sunt în număr mare, am reluat ideea din uh, orizont, do, orizontul 2020 și apoi ca să ne asigurăm că nu am uitat niciun sector, am menționat această listă cu um, titlu informativ. H, compromisul H, se referă la antreprenori, antreprenoriatul social și modul uh, în care întreprinderile sociale ar putea să fie considerate actori economici care își aduc contribuția înspre crearea de plus valoare și ar putea să fie distribuită mai departe compromisul I, aici am ajuns la vechile noastre lupte în ceea ce privește răspunderea socială și de mediu. Nu am ajuns la un acord privind caracterul obligatoriu și nu am putut uh, relua amendamentul socialiștilor. Poate ar, am putea să considerăm o adăugire, dar ce pot să vă spun este că nu va fi acoperit de acest de compromis, fiindcă liberalii și PPE-ul s-au opus. În ceea ce privește compromisul J, și aici se regăsesc uh, problemele pe care le-am ridicat în ceea ce privește FSE, în ceea ce privește valorificarea experiențe dobândite în ceea ce privește carierele informale. Compromisul K Aici este vorba tot de despre aspecte legate de disciplina bugetară. Aici uh, am îmbinat uh, reformele structurale cu uh, protejarea investițiilor sociale, deci nuanțarea acestor reforme sociale astfel încât să ajute la consolidarea durabilității dimensiunii sociale a Uniunii Europene pe termen lung. Amendamentul de compromis L se referă la reafirmarea mizei garanției pentru tineri, chiar dacă, din păcate, am spus că ă, trebuie să fie rapidă, eu ă, mai degrabă aș fi zis solidă, dar pentru a da dovadă de spirit de compromis am lăsat teza rapid, iar în momentul în care am făcut referire la venitul minim, bineînțeles, am introdus ideea că așa trebuie să respecte nivelul național, fiindcă, bineînțeles, acesta este spiritul compromisului uh, pe care, de care am dat dovadă de-a lungul negocierilor. La compromisul M, mulțumesc uh, autorilor de amendamente care ne-au permis să rectificăm versiunea inițială. Am reluat propunerea pe care am făcut-o și am adoptat-o deja uh, în ceea ce privește uh, raportul Tyson de la Econ, care dorește să transforme cartonașul galben uh, de care dispun statele membre în ceea ce privește subsidiaritatea pentru a se folosi de acest instrument în scopul uh, împiedicării um, aprobării legislației, să se transforme acest instrument în unul pozitiv, permițând Parlamentului European ca să ceară legislație în momentul în care parlamentele naționale considere că ar fi util acest lucru și să ducă la o reformă a tratatului în acest fel. Iată, acesta, acesta ar fi... Asta, uh, a, pentru a modifica cadrul legislativ, fiindcă clauza pasarel 352 uh, ne-ar permite acest lucru. Și cu asta am terminat. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborare. Mulțumesc mai ales verzilor, care a fost de acord să retragă un amendament privind indicatorii. Și aici PPE-ul și liberalii erau împotrivă. Nu doreau să se facă nicio referire la aceștia, chiar dacă în momentul în care am uh, examinat raportul CAZA, am înregistrat progres cu, în ceea ce privește pachetul celor șase măsuri uh, în această direcție, iar această chestiune va fi în miezul discuțiilor la Consiliul European din luna iunie, în momentul în care se va vorbi despre dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Dar uh, decât să avem un uh, vot negativ aici, e mai bine să E mai bine ca verzii să tragă acest amendament, care, dacă nu mă înșală memoria, este amendamentul 131. Da, așa e. Domnul Ori, după care domnul De Bacher. Mulțumesc. Da, sigur, suntem mulțumiți de negocieri și acceptăm majoritatea compromisurilor. Dar avem două puncte unde se ridică niște probleme. Nu avem o poziție finală, vom mai discuta în această după-amiază. Despre ce este vorba? În primul rând, în ceea ce privește compromisul C. Ne deranjează locuințele housing ca uh, pe post de condiție generală. Este important ca noi la, la nivel european să nu exprimăm lucrurile în termen general. Ne deranjează și a doua jumătate în ceea ce privește combaterea discriminării față de resortisanții dintr-o țară terță. Până am considerat uh, anterior că este important să, să nu creăm o, să nu creăm situația pe piața muncii europene în care uh, resortisanții din țări terțe să fie avantajați față de cetățenii europeni. Apoi, în ceea ce privește amendamentul 49 uh, al domnului De Bacher. Am înaintat un amendament oral care modific acest amendament. Și noi uh, suntem uh, mulțumiți că are loc această dezbatere filozofică. Uh, trebuie să încercăm să oferim stimulente pentru soluționarea problemelor crizei financiare și să identificăm sursele de creștere economică și de redresare economică pentru a genera veniturile necesare pentru a acoperi cheltuielile. Nu, sunt nu suntem de acord cu propunerea ca sectorul privat să fie implicat din ce în ce mai mult în investițiile sociale. Dar uh, textul uh, nu spune foarte clar care sunt resursele disponibile. În ceea ce privește obligațiunile de investiții sociale, se vorbește despre obligațiunilor, obligațiunile de impact social care trebuie să fie definite, cel puțin definită trebuie să fie regândită. Ne îngrijorează și parteneriatele public-private uh, în domeniul construcțiilor, fiindcă aici există unele structuri uh, dubioase din punct de vedere politic. Iar unele țări au uh, experiențe negative în acest sens, bineînțeles, fără să uh, uităm că există și elemente pozitive, dar textul nu e foarte clar în forma sa actuală. Uh, pașaportul de investiții sociale și garanțiile, avem așa și, aici, și aici ne confruntăm cu aceeași problemă, ca și în ceea ce privește microfinanțarea. Microfinanțarea este un subiect în Parlamentul European care s-a bucurat de sprijin de la toate grupurile politice. Dar uh, chiar dacă toată lumea este pentru, pentru, această structură nu funcționează. Sunt ele modele care funcționează bine la nivel național, dar în uh, momentul în care le încercăm la nivel european, mecanismul uh, devine prea greoi. Vorbim despre obligațiunile de investiții sociale sau de impact social, de PPP-uri, este oare vorba despre sprijinirea unor inițiative testate la nivel național, la nivel european? Sau dorim să avem o soluție europeană care până acum s-a dovedit insuficientă? Asta trebuie să discutăm între noi nu am ajuns încă la o concluzie finală. Însă, așa cum stau acum lucrurile, nu putem, nu sunt de acord cu această idee și dorim mai multe lămuriri în ceea ce privește amendamentul 49. Mulțumesc, domnule Ori. Vorbiți, vor, spuneți că microfinanțarea duce la, la mecanisme dezechilibrate la nivel european. Nu am înțeles exact ce, ce vreți să spuneți. Nu am spus dezechilibrate. Am spus că uh, grup, toate grupurile sprijină ideea microfinanțării și Comisia și Consiliul, însă nu funcționează cum trebuie acest mecanism. Încercăm să găsim o soluție uh, să, să, să, să încercăm să ne dăm seama de ce stau lucrurile așa. Dacă toată lumea este pentru, atunci de ce acest instrument nu a fost încununat de succes? S-ar putea că instrumentele care funcționează la nivel național, de pildă la mine în țară, noi am noi am înregistrat succes cu microfinanțarea. De ce nu, fi, de ce nu funcționează atunci și la nivel european? Vorbim despre investiții sociale Ar trebui totuși să ne gândim ce ar putea să funcționeze ca inițiativă europeană. Și ce structuri funcționează mai degrabă la nivel național. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnul președinte, spune domnul Debacăr, mulțumesc pentru um, colaborare. Aș dori să fac um, câteva observații din partea grupului meu. Suntem uh, de acord uh, cu compromisurile în forma lor uh, actuală, cu unele mici excepții. După cum bine știți, și dumneavoastră și alte grupuri, pentru noi legislația cadru privind serviciile sociale de interes general reprezintă un element care nu suntem de acord, deci referirea la acestea pune probleme pentru noi. A spus deja că unul dintre amendamentele verzilor care face referire la Eh, includerea investițiilor sociale și indicatorilor în tabelul de bord eh, macroeconomic a fost retras. Asta înseamnă că mm, și alte referiri la acest principiu care nu sunt de acord în alte amendamente și în alte compromisuri eh, vor fi retrase? Asta aș dori să vă întreb. Apoi s-a făcut referire la unul din, amendam- din amendamentele mele despre care am vorbit. Este vorba de 49. Este foarte important să Eh, spunem clar că noi solicităm statelor membre să folosească mai bine aceste instrumente de finanțare inovatoare. Iar eh, pentru multe elemente din, list, din această listă, cum ar fi microfinanțarea și PPP-ul, PPP-urile, există cazuri de succes și de eșec eh, în egală măsură. Trebuie să Uh, arătăm că există um, povești de succes cu aceste instrumente financiare, dar până la urmă statele membre trebuie să se asigure că există control adecvat și că există posibilitatea de a folosi aceste instrumente financiare. Este important să se facă referire și la acest lucru. Amendamentul uh, se referea inițial uh, la obligațiune de uh, Uh, investiții sociale, dar apoi le-am, uh, le-am înlocuit cu obligațiunile de impact social, despre care a vorbit și Comisia Europeană și există o definiție clară. În egală măsură trebuie să vorbim și despre pașaportul de investiții sociale care a fost votat la Parlament acum câteva luni și care va fi folosit, uh, care va fi dat în folosire până la în finul, finele anului și trebuie să ne asigurăm că este și folosit pașaportul acesta acum că l-avem. Încă câteva observații în ceea ce privește propriile mele amendamente 57, 58 și 59. Mi se pare ciudat că raportorul a spus că, nu, că este împotriva acestor amendamente, Chiar dacă acestea reiau elemente foarte importante ale discuțiilor noastre, amendamentul 57 face referire la faptul că politicile de investiții sociale ar trebui să fie durabile în ceea ce privește viitorul. Acesta este un, unul dintre învățămintele pe care le-am tras de la, din criză. Avem nevoie de protecție socială care nu este posibilă uh, fără uh, un, efort economic uh, subiacent. Același lucru este, de, este valabil cu 58. Alt învățământ, învățământ al crizei este faptul că nu, nu e vorba doar de mai cheltuieli uh, suplimentare în ceea ce privește investițiile sociale, ci de cheltuieli mai eficiente, mai eficace uh, pentru a-i ajuta pe cei mai nevoiași, cei care au nevoie să beneficieze de pe urma acestor investiții. Același lucru este valabil pentru 59, unde am spus că uh, Uh, politica de investiții sociale trebuie să fie centrată pe obiective și să monitorizeze progresele în mod frecvent. Aceste trei amendamente arată foarte clar că nu cerem pur și simplu uh, mai multe cheltuieli, uh, ci dorim în egală măsură să punem accentul pe faptul că trebuie să fie orientată către viitor și durabilă. Acestea sunt câteva remarce din partea grupului meu în linii mari ne bucură cooperarea de care s-a dat dovadă și suntem uh, de acord cu majoritatea amendamentelor de compromis care au fost propuse. Alejandro Sercas, după care Malika. Mulțumesc, doamnă președinte. Porque entendemos que es un paso adelante. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul meu va susține aceste compromisuri pentru că înțelegem că sunt un pas în direcția bună să recunoaște modul în care mecanismul investițiilor sociale poate să servească drept uh, stabilizator automat în această perioadă de cicluri uh, economice negative. Nu ne regăsim uh, în uh, acest uh, text neapărat, dar nu merge nici împotriva ideilor noastre. Amendamentele noastre nu au fost preluate în amendamentele de compromis, dar am ajuns la un acord cu PPE și ALDE și înțelegem situația. Credem că ar fi o ocazie foarte bună să tragem concluziile bune din propunerea Comisiei și spre deosebire de situația de azi din Consiliu și din Comisie, în timp ce criza se aprofundează, uh, avem senzația că uh, sensibilitatea și modul în care percepem dimensiunea socială um, sunt tot mai puternice și vedem ce se întâmplă în presă. În țara mea, de exemplu, e foarte important ca oamenii să înțeleagă care este situația și există posibilitatea ca anumite cheltuieli pentru domeniul social sau pentru tineri să fie reduse în buget. Cu toate acestea, în comisia noastră încercăm să facem progrese pe aceste axe și pe anumite criterii. Deci vom susține fără probleme aceste compromisuri, dar aș dori să știți că avem anumite elemente care considerăm că ar putea fi îmbunătățite și ar trebui să spunem că statul providență nu există doar din motive economice, ci servește la protecția a milioane de oameni care nu pot să participe pe piața muncii, fie pentru că sunt în vârstă sau au dizabilități sau din alte motive și noi considerăm că ar trebui să se fixeze obiective și uh, ținte care să fie obligatorii în pactul uh, social, pactul pentru protecția socială. Și trebuie să includem și niște indicatori sociali. Pe 5 iunie, Comisia și Consiliul vor prezenta o comunicare în care vor încerca să susțină propunerea de la reuniunea Consiliului din decembrie. Viitorul Uniunii Economice și Monetare va fi abordat și o serie de indicatori, printre, ca, printre care sperăm și indicatorii sociali. Grupul socialiștilor a fost respins în această dezbatere uh, de către PP. Ne-am fi dorit să includem mai multă flexibilitate, un element pozitiv pentru politica socială. Vreau să repet, doamnă președinte, că nu ne deranjează aceste compromisuri, cu toate că nu regăsim uh, o mare parte din filozofia despre care considerăm că ar fi nevoie să existe în ziua de azi în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Malika Benarabatou. Malika și mai dorește și altcineva? Nu. Comisia? Comisia doriți să interveniți? Nu, nu dorește. Malica. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și colegii mei, și eu sunt de acord cu aceste compromisuri importante și apreciez foarte mult uh, lucru pe care l-a făcut uh, raportorul, care a reușit să găsească echilibru între diversele propuneri de care a ținut uh, seama pe cât posibil. Insist însă că pentru noi verzi uh, a accepta acest, acești indicatori E un lucru important și am făcut-o pentru că pachetul social este esențial. Am mai dorit ca toate grupurile politice să susțină această rezoluție și cred că vor face, într-adevăr, un efort în acest sens. Și acum câteva aspecte la care vreau să revin, în legătură cu spusele domnului Ori, la amendamentul C. Aici uh, chemăm la luptă împotriva discriminării contra cetățenilor din, stat, din țările terțe. Nu e vorba de o luptă pentru. Domnul Ori a spus că ar fi o preferință în favoarea acestor cetățeni, dar uh, nu, nu despre asta e vorba. E vorba să combatem discriminarea existentă, reală și semnificativă. Uh, știu despre ce vorbesc, să știți. Apoi mai sunt și alte lucruri importante, și anume faptul că pachetul social poate să aibă un rol contraciclic. Suntem supuși unor politici de austeritate și credem că acest lucru poate să combată efectele negative ale politicii de austeritate actuale. Sigur că uh, regretăm apoi faptul că aceste constrângeri nu sunt obligatorii în ceea ce privește răspunderea și responsabilitățile sociale, dar nu o să insist în esență, așadar, compromisurile ne plac, dar vreau să mai precizez, să aduc o precizare în legătură cu termenul SWIFT, uh, care se regăsește la amendamentul L. Uh, dumneavoastră ați fi preferat să se folosească hard în loc de SWIFT dar după părerea noastră, ideea de flexibilitate, de rapiditate traduce, după părerea noastră, se regăsește, după părerea noastră, în acest termen. Așadar, mulțumesc încă o dată. Bun, foarte bine. vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile aduse. Cred că, într-adevăr, e foarte important să avem un schimb de opinie adevărat înainte de votul de mâine și să ajungem în uh, plenară înainte de Consiliul European din iunie. Pentru că nu dorim să prelungim uh, dezbaterea, și să, ci să putem face ceva, uh, pentru că realitatea ne demonstrează că e nevoie. Acum, în legătură cu compromisul C și locuințele sociale, domnule Ori, dacă doriți să precizăm că e vorba de locuințele sociale, foarte bine, dar având în vedere că definim tarifele sociale și se includ acolo locuințele, e clar că e vorba de locuințe sociale și nu de alte locuințe. Apoi, în raportului Karim Adelei am, uh, și, uh, am arătat și uh, în multe state membre, fie în țările de jos, fie în Franța, locuințele sociale într-adevăr beneficiază de prețuri specifice de tarif care, care trebuie să poată continua. Uh, așadar, eu aș prefera să, termen, să folosim în continuare în engleză termenul housing, uh, locuințe și sper că colegii mă susțin să păstrăm acest termen în compromisul C. La amendamentul 49 al uh, colegului de Becker, pe care am încercat să-l aranjez puțin ca să țin, putem ține seama de el, uh, sunt de acord cu critica dumneavoastră, în special când vorbim despre parteneriatul public-privat. Și eu gândesc cam ca dumneavoastră în legătură cu bilanțul acestor parteneriate, dar realitatea mă face să constat că în unele state membre, prin aceste PPP-uri, se finanțează unele investiții, uh, precum locuințele sociale și se pot face și alte investiții sociale. Uh, prin urmare, asta este realitatea și trebuie să reamintim uh, instrumentele de finanțare prin intermediul cărora aceste PPP-uri funcționează și se regăsește. Nu sunt de acord cu analiza dumneavoastră cât privește microfinanțarea. După părerea mea, dimensiunea europeană se bazează pe politica BEI și doamna Merkel, de fapt, vrea să continuăm și să îmbunătățim și să răspândim experiențele de succes deci nu văd de ce ar trebui să eliminăm această trimitere. Uh, în, spirit, în spiritul compromisului uh, am făcut o trimitere la termen, termenul presii care a fost uh, folosit de Comisia Europeană în comunicarea sa când este vorba de pașaportul de investiții sociale și obligațiunile respective. Eu, eu cred că e bine și e suficient și sper că veți susține acest amendament, inclusiv amendamentele orale pe care le-am negociat. Domnule De Becker, nu sunteți de acord să existe un cadru privind serviciile publice. E, asta e o discuție veche și sper că totuși vom, vom reuși pentru că inclusiv în perioada de criză socială în care se află majoritatea statelor membre, uh, accesul la aceste servicii publice e o problemă majoră și dacă nu este tratată la scară europeană, uh, așa cum trebuie, o să apară tot felul de, uh, eu știu, probleme chiar și în statele membre în care ele mai există. Cât privește indicatorii, mi-ați spus uh, care sunt consecințele amendamentul 131, după părerea mea, dar eu aș fi mai prudentă, deoarece Cred că, în fine, e păcat că pertinența acestor indicatori nu va convins. Eh, și am eh, votat eh, încă o dată când am votat avizul Casa pe mm, pachetul de șase măsuri. Deci, ăsta e un lucru în care eram în față, ca să zic așa, în caritate de comisie pentru ocupare și Comisia era de acord ca în procedura de echilibru macroeconomic, deci să accepte echilibrarea pe baza acestor indicatori sociali. Și astăzi, această dezbatere în care președintele Rompăie și președintele Barroso au înțeles că uh, Într-adevăr, și aceste lucruri trebuie luate în seamă, pentru că dezechilibrele sociale sunt la fel de grave ca și cele macroeconomice și uh, guvernele, șefii de stat și de guvern și-au dat seama cât de serioasă e problema șomajului printre tineri. E, găsesc așadar că este într-adevăr păcat ca comisia noastră să nu poată avansa pe această temă. Și uh, mai ales pentru că dacă nu facem nimic, Uh, ideea asta să spui că Uniunea Europeană nu are competență în materie socială, atunci mă întreb ce face Troica când intervine uh, pe baza mandatului său uh, democratic în toate țările în care intervine în baza acestui program. Și prima măsură pe care o face este să ceară statelor membre să reducă salariile sau pensiile. Și la fel se întâmplă când Banca Centrală uh, spune că există un risc de presiune în ceea ce privește stabilitatea prețurilor și atunci imediat se atacă salariile. Uh, e bine, după părerea noastră, uh, trebuie să ținem seama de aceste indicatori. Deci vă rog să-mi spuneți exact ce vă frământă, cu ce nu sunteți de acord, uh, dar de asta sunt așa de prudentă. La amendamentul 89 am discutat îndelung și cred că dumneavoastră trebuie să vă convingeți uh, colegul uh, Ceaba la 57, 58, 59 aveți dreptate. La 57 am propus uh, o, să ne abținem, pentru că sigur că putem să, atunci când se folosește termenul durabil, ăsta poate fi interpretat putem mm, să le acceptăm, ca și um, la fel amendamentele 58 și 59. Observați cât uh, sunt dispusă să fac compromisuri uh, și sper că acest lucru nu va crea probleme cu celelalte grupuri politice. Alexandru Sercas, în ceea ce privește protecția socială și uh, rolul acelor uh, elemente de amortizare, sunt de acord. Uh, Malika, mulțumesc că ai precizat sensul conceptului de SWIFT. Cred că interpretarea ta e bună. Și mulțumesc că ai ramintit și uh, rolul contraciclic, deci de tampon, de amortizor pe care îl poate reprezenta acest lucru. Uh, și uh, mă bucur că am reușit să introducem acest amendament al dumneavoastră în compromis. Și cu asta am răspuns. Votăm toate amendamentele orale și de compromis. Votăm mâine. Mai avem, uh, înțeleg, câteva mici uh, ajustări de făcut, dar cred că în felul ăsta, în iunie, vom reuși să transmitem un mesaj coerent și uh, puternic care să ne permită să influențăm pozitiv rezultatul Uh, Consiliului din iunie. Bun. Și acum... A, nu. Domnul Ori. Vă rog. Vrei? Mulțumesc. Vreau doar să mai fac o observație. Am înțeles ceea ce ați spus despre locuințele sociale. Însă, formularea dumneavoastră înseamnă, din punctul meu de vedere, faptul că se poate include o garanție a, a oferirii unei locuințe. Eu, în principiu, n-am nicio problemă, dar știu că multe state membre nu au sursele, resursele pentru a finanța acest lucru. Deci, dacă vrem să fim mai specifici, am putea să spunem că, sigur, se subvenționează locuințele sociale, dar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 Deci nu e vorba să avem niște chirii uh, moderate, ci să permitem și construirea acestor uh, locuințe sociale, sigur, un, un număr anume. Uh, bun, cred că putem închide dezbaterea pe această temă. Așteptăm votul de mâine. La punctul 7 o să dau uh, cuvântul uh, Danutei Zloviețca, mă scuzați, în legătură cu directiva privind detașarea lucrătorilor. Uh, l'état de négociation, car comme vous le savez, Știți care este situația negocierilor? După cum știți, calendarul inițial prevedea să votăm mâine pe această temă, nu se va întâmpla și regret foarte mult pentru că dosarul e greu și complicat. Cred că va trebui să mai negociem cu Consiliul înainte să avem uh, uh, mandatul, dar cu cât o facem mai repede, cu atât o să fim mai bine pregătiți pentru această negociere. Și dau cuvântul uh, raportoarei imediat și chiar acum ca să Eh, discutăm primele amendamente de compromis. Eh, nu am înțeles dacă sunt sau nu susținute eh, de toți raportorii din umbră și par a fi amendamente prezentate de grupurile politice, deși avem liste de amendamente pe autor. Deci oricum, invit uh, autoarea să ne prezinte uh, raportorul și ne vom uh, lumina cât privește negocierile. że deci, obecnie pracujemy nad dyrektywą wdrożeniową, która ma za zadanie poprawę wdrażania i stosowania w praktyce. Mulțumesc, doamna președinte. Vorbim de o directivă de executare menită să îmbunătățească punerea în aplicare a directivei 97-71 deci asta nu trebuie să conducă la o modificare a conținutului directivei uh, inițiale. Și trebuie să mai subliniem că această directivă privind uh, uh, normele de executare va influența soarta aproximativ un milion de lucrători detașați. E, această practică, în ciuda ceea ce gândește lumea, se referă și la Europa de Est. În Franța, în fiecare an, uh, există 200 de lucrători uh, uh, și în Germania 180 de mii. Deci e vorba de Europa de Est, dar nu numai. S-au depus mai mult de 800 de amendamente foarte divergente adeseori și din această cauză a fost foarte greu să se lucreze la un compromis și a fost nevoie de un timp foarte îndelungat. Și din cauza asta, așa cum bine a zis doamna președinte, a trebuit să fie amânată data votului și vă mulțumesc, doamnă președinte. Când am uh, lucrat pen, uh, pentru compromis, m-am uh, bazat pe amendamentele prezentate, dar am mai consultat și reprezentanții diverselor medii, lucrători, angajații și așa mai departe, și dorim să avem acele compromisuri care asigură respectarea drepturilor lucrătorilor și permit în același timp și angajatorilor să profite de posibilitățile pe care le oferă piața internă. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, doamna Schreider, Kirsch, tuturor, pentru implicarea lor deosebită uh, în uh, această activitate. Ne întâlnim în fiecare săptămână de luni de zile pentru a discuta acest text uh, și uh, în dorința de cooperare am luat următoarea decizie și anume vom elabora compromisele care se referă la articolele întregi pentru ca compromisul să fie și clar și transparent. Prin urmare, conținutul pe care îl aveți în fața ochilor reprezintă fructul negocierilor care au avut loc până în prezent. Obiectivul principal al acestei directive constă în combaterea detașării lucrătorilor ilegali. Și din această cauză, propunerea Comisiei se referă la nenumărate articole care vorbește de colaborare, de accesul la informații și de mecanismele de control. Dintre cele 23 de articole, articolul 3, 9 și 12 sunt cele mai controversate. Cât privește celelalte, am ajuns la un compromis. Și acum o să vă prezint compromisurile. La articolul 1 e vorba, compromisul B e vorba de domeniul de aplicare. E vorba de îmbunătățirea punerii în aplicare uh, a directivei de bază și nu afectează conținutul acestei directive de bază uh, pentru că sunt complementare. Apoi, la articolul 3 uh, avem uh, două elemente care vor fi evaluate de organele competente în caz de control. Aceste organe de control vor verifica dacă detașarea e legală sau nu. Prin urmare, avem o obligație, dar organele de control pot selecta eh, acele elemente pe care doresc să le controleze. Și aici subliniez că discuția între raportorii fictivi eh, sunt în desfășurare. Eh, nu s-a decis încă dacă acest lucru va avea un caracter obligatoriu sau facultativ. Dacă introducem obligația de verificare a unor elemente care sunt poate uh, Uh, eu știu, inutile, asta nu va face decât să sporească povara administrativă. Deci și asta ar spori uh, costurile uh, și ar avea consecințe negative asupra IMM-urilor și mai ales a celor din zonele transfrontaliere. La articolul 3, aici se deschide calea pentru aplicarea unor elemente suplimentare. Deci, statele membre pot să vină cu noi elemente pe care le consideră pertinente. Ce preavea, care będzie Promisul de de acum se referă la uh, legea aplicabilă lucrătorilor în momentul în care s-a avut loc o detașare ilegală. E, și aici facem trimitere la uh, regulamentul Roma 1, care Mm, de obicei și în majoritatea situațiilor uh, ține uh, seama și pleacă de la legea uh, țării de gazdă. La um, compromisul C, articolul 4, vorbim despre aceste birouri de legătură. Articolul 5, compromisul D, se referă la informațiile privind uh, dreptul de acces la informații pentru angajați și angajatori. Informațiile de bază care se referă la condițiile de lucru în țara gazdă trebuie publicate pe o pagină unică a țării uh, gazdă. E bine, o astfel de sursă de informații unice va garanta un acces mai ușor Uh, și uh, informații uh, actualizate. Am mai prevăzut și posibilitatea de a recurge la alte surse de informații pentru a completa acest lucru. Am ajuns acum la compromisul V, care se referă la articolul 6. Organele competente din țările membre, din statele membre trebuie să reacționeze atunci când organele din alte țări le transmit o întrebare. Deci trebuie să răspundă cât mai curând cu putință. Deci trebuie să creăm condițiile pentru ca o cooperare eficace să aibă loc și Comisia Europeană o să întocmească o listă neagră a celor care refuză această co- uh, cooperare. Compromisul W. În propunerea Comisiei, articolul 7 se referea la țara de detașa, de stabilire, mă scuzați, pentru că în momentul în care țara gazdă dorește mai multe și solicită mai multe informații acestei țări, aceasta, ă, din urmă, nu reacționează așa cum trebuie. Atunci, ă, subliniem aici faptul că obligația de control revine țării gazdă. Ă, e vorba de o inițiativă, așadar, de a țării gazdă sau Treaba asta se mai poate face la cererea țării de stabilire. Și subliniem evident cât este de important ca cele două țări să colaboreze. Compromisul X la articolul 8 am mai adăugat câteva detalii cu privire la încurajarea statului uh, membru de a susține acele organizații care se ocupă de promovarea acestor informații privind condițiile de detașare a lucrătorilor. Compromisul Z, articolul 9 din propunerea Comisiei, uh, conținea o listă finită, închisă a condițiilor acceptabile. Deci, lista precizează, de exemplu, cerința de a avea sau de a avea acces la anumite documente și de a le traduce. E, aici trebuie să ne amintim că această listă a măsurilor propuse este rezultatul hotărârilor Curții Europene de Justiție. Mai precis tribunalul. Deci trebuie să precizăm. Noi vrem să avem o listă deschisă astfel încât statele membre să poată adăuga și introduce alte elemente eh, suplimentare, eh, justificate, proporționale și non-discriminatorii. Ele trebuie notificate Comisiei și celorlalte state membre. Am mai vorbit în, eh, și de nevoia de a introduce un caracter obligatoriu a acestor mijloace de control. Situația statelor membre, sigur, e foarte diferită în funcție de piața muncii, și de numărul lucrătorilor detașați. Prin urmare, ar trebui aici să alegem cele mai eficace instrumente. Dacă introducem această obligație de introducere a celor patru măsuri sau mijloace de control, asta poate să conducă la o povară foarte importantă pentru uh, angajatori și pentru organele de control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 instituite pentru inspecții în statele membre. Am vorbit și despre mijloacele financiare necesare și despre rapoartele de după controle. Am văzut asta de pe urma erorilor care s-au strecurat. Articolul 11 vorbește despre protecția drepturilor lucrătorilor, a mecanismelor de recurs și a de plăți. Lucrătorii pot solicita rambursarea arieratelor sau uh, rambursarea costurilor de locuințe, care, dacă sunt prea ridicate în raport cu uh, remunerația primită sau cu calitatea locuinței. Apoi, în ceea ce privește rambursarea impozitelor și a cotizațiilor uh, sociale care sunt uh, aplicate incorrect. Compromisul M, articolul 12. Uh, Aici sunt oferite unele informații privind răspunderea solidară. Este o inițiativă bună, dar Trebuie să avem aici și uh, o regulă de nediscriminare, precum și nivelul de protecție a lucrătorilor detașați față de alte categorii. Apoi, uh, compromisurile uh, GGKKLL. Este vorba despre compromisurile de la capitolul 6, um, executarea Uh, amenzilor transfrontaliere. Am dorit ca acest instrument să fie mai eficient. Am dorit ca activitatea organelor um, care răspunde aceste sancțiuni să fie înlesnite și să fie mai eficientă. Compromisul Y. Articolul 18 se referă la sistemul uh, IMI privind detașarea lucrătorilor. Acest sistem uh, de informare privind piața internă funcționează foarte bine și trebuie să stea la baza schimbului de informații. Mai mulți colegi au subliniat uh, importanța acordurilor bilaterale, ceea ce este inclus în compromis. Votul în comisie va avea loc pe 20 iunie. În aceeași zi, Consiliul va adopta, își va adopta poziția. Sper să putem uh, începe cât mai curând dialogul tripartit cu Consiliul și că vom finaliza activitatea privind această directivă în uh, mandatul acestui Parlament. Vă mulțumesc! Um, Stephen Hughes, puis... Uh... Stephen Hughes pe care domnul Ori. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, uh, raportorului și doamnei raportor și raportorilor din umbră. Am uh, petrecut uh, multe ore împreună încercând să ajungem la compromisuri, am ajuns să ne cunoaștem foarte bine. Așa cum ați uh, spus încă de la începutul discuției, uh, nu am ajuns încă la un acord final, uh, am înregistrat progres privind numeroase aspecte, privind uh, compromisurile despre care a vorbit doamna raportor, dar mai avem încă unele semne de întrebare în ceea ce privește articolele cele mai importante din această propunere. Motivul pentru care discutăm acest subiect este că uh, Curtea Europeană de Justiție uh, a, a dezechilibrat uh, un lucru despre care consideram că este echilibrat, cum ar fi uh, libertatea de a furniza servicii transfrontalier uh, și dreptul la acțiune um, colectivă și de activitate sindicală. Avem aici um, um deciziile Laval și Rupert uh, noi eh, considerăm că încă de când a fost dată mm, prima hotărâre, trebuia să revizuim mm, directiva actuală. Președintele Barroso, când făcea campanie pentru a fi reales ca președinte al Comisiei, a promis că va, mm, va, va da o, două instrumente, o directivă de care o directivă în acest sens, dar a spus că dacă va fi nevoie, va revizui directiva inițială. Acest lucru însă nu s-a întâmplat. Uh, după noi, aceasta ar fi abordarea cea mai bună pentru a rezolva unele probleme fundamentale care au rezultat de pe urma acestor hotărâri judecătorești. Uh, niciun grup politic nu a fost, cu, nu a fost de acord cu uh, directiva de punere în aplicare care a fost retrasă. Acum uh, nu avem decât directiva de execuție. Sunt de acord cu ce s-a spus inițial, și anume că nu trebuie să folosim această directivă de execuție pentru a revizui directiva inițială. Această directivă trebuie să aibă ca scop uh, execuția și punerea în aplicare a directivei inițiale. Uh, pe asta ne-am bazat noi amendamentele și asta a fost obiectivul nostru în discuții, uh, în discuții privind compromisurile. Sunt de acord cu raportor când spune că asta nu, este, nu visează numai Europa de Est. Am spus asta în discuțiile noastre nu este vorba despre o, o chestiune care o pune direct, uh, Europa de Est cu Europa de Vest, este vorba despre o directivă care protejează uh, interesele tuturor lucrătorilor și a, a uh, angajatorilor care oferă a, um, servicii transfrontaliere, indiferent că vin din Europa de Est sau de Est. Asta încercăm să facem. Am înregistrat ceva progres pe marginea unor articole, dar uh, au mai rămas semne de întrebare, mai ales în ceea ce privește articolul 1, uh, sfera de aplicare a directivei, care este foarte important, articolul 3, privind um, preîntâmpinarea abuzurilor și uh, a încercărilor de a ocoli directiva inițială, articolul 9, măsurile de control național și articolul 12, uh, privind subcontractarea și Să vă vorbesc despre aceste articole. Articolul 1, considerăm că trebuie extins uh, acest articol. Am spus că, indiferent uh, care este rezultatul discuțiilor uh, privind acest articol, dorim să se mai discute și alte chestiuni separat. În primul rând, ce înseamnă prevederi de politică publică? Acest lucru este important, fiindcă se face referire după uh, hotărârea uh, CEJ la, la directiva privind detașarea. Trebuie să se clarifice în ce măsură aceste prevederi uh, pot fi avute în vedere. Nu am făcut referire la declarație, ci la articolul din directivă. Cred că este foarte important să se spună că că statele membre pot să definească standardele de muncă și condițiile de muncă în continuare, bineînțeles. Uh, am vrut uh, să definim și definiția cu dreptul uh, muncii. Este foarte important uh, ca directiva din 96 și această directivă de execuție trebuie să se aplice fără a se aduce atingere unui tratament mai bun al lucrătorilor care este oferit de unele state membre. Acest lucru trebuie să fie evident, dar în egală măsură trebuie să, uh, să spunem care este relația uh, privind uh, relația între această directivă și directiva privind munca cu jumătate de normă. Articolul 3 și articolul 9 prevenirea abuzurilor și articolul 9 privind măsurile de control național sunt foarte importante. Mă refer aici la ce a spus uh, doamna raportor. Este vorba despre îmbunătățirea aplicării directivei 9671. Uh, uh, trebuie să ne asigurăm că um, acele aspecte care vor duce la o mai bună aplicare a directivei sunt consolidate. Deci, la, în aceste articole 3 și 9 am discutat pe, pe delete dacă să folosim teza shall sau may. Uh, trebuie să facă sau uh, pot să facă. Noi credem că în acest articol trebuie să folosim uh, cuvântul shall, fiindcă altfel nu facem nimic pentru a consolida aplicarea directivei inițiale. Uh, eu le spuneam, eu spuneam pentru țările care fac mai mult, atunci n-au nicio problemă, nu trebuie să facă mai mult, uh, pot să liniștite în ceea ce privește aplicarea acestei directive. Dar țările care nu fac suficient, um, dacă nu facem altceva, atunci um, nu vor, deci da, uh, își vor da, nu, vor face, nu vor face eforturi suplimentare. Asta este important în uh, textul cel mai recent al doamnei raportor. Avem o, am primit ieri o versiune a compromisurilor, iar la articolul 3.1 Domnul raportor spune că acum, acum că există o clauză care spune că trebuie să se evalueze toate elementele care caracterizează activitățile ce sunt desfășurate. Aceste elemente s-ar putea, mei, să includă următoarele. Cred că asta închide discuția mei și Sper să nu, se, să nu fie lucrurile așa, fiindcă discuția trebuie să aibă loc în continuare. Mai departe, la, articolul, la finalul articolului 3, trebuie să se adauge un element important pentru a, a se spune care este legislația aplicabilă. Textul propus de doamna raportor nu este suficient, fiindcă uh, face referire la regulamentul Rom, Roma 1, uh, care s-ar putea să reintroducă prin, uh, principiul țării de origine. Trebuie să știm foarte clar care este legislația ce se aplică și asta trebuie să fie definit la articolul 3 mai clar. Trec mai departe, doamna președinte, nu vreau să zăbovesc prea mult, să vă pun răbdarea la încercare. La articolul 9, așa cum am spus, acesta este foarte important. Aici avem iarăși statele membre vor aplica lista de criterii shall sau pot aplica may, pot aplica această listă de criterii. Este foarte important ca aici să fie, să fie folosit cuvântul shall, așa cum am spus în discuții în uh, uh, negocierile privind compromisurile, majoritatea amendamentelor înaintate în acest sens, uh, amendamentele mari, dosarul um, de amendamente pe care le aveți în dosar, includ teza șal de la PPE și nu numai. Deci cred că s-a înțeles cât de important este acest cuvânt. Încă un aspect mai puțin important, dacă îmi permiteți. La începutul articolului 9 se spune persoana care detașează lucrători trebuie să facă o declarație a autorităților competente de resort. Noi spunem că această declarație prealabilă trebuie să fie făcută cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lucrului. Domnul raportor nu dorește înștiințare prealabilă, ci dorește să se spună că va fi făcută uh, a autorităților naționale competente prealabil. Uh, noi considerăm că nu este suficient să se facă dacă nu se respectă o anumită perioadă pentru ca autoritățile să, pot, să poată controla Uh, activitatea care va fi desfășurată. În ceea ce privește lista deschisă, domnul raportor a spus că uh, ar trebui să fie o listă deschisă și suntem de acord cu asta. Da, într-adevăr, uh, dacă spunem statele membre pot impune controle suplimentare pentru a își desfășura activitatea de supraveghere în mod eficient și pentru a se asigura că acestea nu sunt discriminatoare și, și proporționate proporționale. Acesta ar fi suficient, dar întrebarea este um, cât de mult controlează Comisia măsurile suplimentare pe care ar putea să le impună statele membre. Și încă un aspect. Este vorba două, două aspecte. În ceea ce privește articolul 11. La articolul 11 am uh, inclus două clauze. Una la alineatul 3 și cealaltă la alineatul 4. În, prim, în prima se spune că sindicatele au dreptul de acțiune colectivă pentru a se asigura că um, prevederile acestei directive sunt respectate, precum și posibilitatea de a, a acționa în instanță. În, la, la punctul 4 se spune că uh, um, prevederile naționale trebuie să asigure că sunt uh, respectate aceste dispoziții. Noi considerăm că nu se subminează aici ideea că scopul este îmbunătățirea uh, aplicării directivei 96 uh, și uh, CEJ, prin hotărârea Laval, spune că trebuie să se... și pasă pentru mai bună aplicare a directivei. Articolul 12. Este vorba uh, despre răspunderea solidară și subcontractarea. Subcontractarea poate reprezenta o problemă în ceea ce privește controlele și buna aplicare a directivei inițiale. Mulțumim, uh, doamne raportor, fiindcă a făcut o um, sugestie de formulare la articolul 12. Dar vreau să vă spun că e, e bine că avem un text. Uh, ne uh, consultăm cu uh, Uh, cu juriștii în acest sens. Uh, nu credem că e nevoie de punctul 1 la acestui articol, fiindcă um, există deja răspundere din partea angajatorilor uh, în ceea ce privește salariile și remunerațiile neplătite. Uh, arieratele. Deci nu trebuie să se mai sublinieze acest lucru în, în articol, dar celelalte părți ale propunerii sunt foarte interesante și sperăm uh, ca a, juriștii să ne dea undă verde și să ajungem la un acord privind acest text. O să mă opresc aici, doamnă președinte. După cum uh, vedeți, mai avem cale lungă de bătut uh, și mâine dimineață când Uh, voi, voi luați micul dejun, raportorii din umbră vor lucra pe brânci și vom încerca să ajungem la un acord privind aceste chestiuni restante. Euh, Mulțumesc foarte mult. Cred că e, într-adevăr, foarte important ca, în cadrul plenarei comisiei noastre, să purtăm această discuție. Uh, știți foarte bine despre ce este vorba în cadrul negocierilor, nu e, nu e niciun secret. Uh, dar uh, fiecare trebuie să meargă până la sfârșitul uh, intervenției și logicii sale pentru a se ști exact care sunt stadiile negocierilor și de la fel trebuie să se întâmple și la Consiliu. Deci, e foarte important ca aceste discuții să-și producă efectele dorite peste tot. În calitate de raportoare PPE, Nadia Hirsch. Începem cu Nadia a, și apoi Thomas Handel. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc și din partea mea raportoarei Într-adevăr, am muncit ceva vreme împreună, am investit destul de mult timp, dar cred că e foarte bine. A fost o muncă importantă și cred că am ajuns la un rezultat intermediar foarte bun și se pare că vom putea să reușim să respectăm calendarul astfel încât pe 20 iunie să putem să și uh, votăm. De multe ori ne-am temut că poate nu vom reuși, dar uh, deocamdată se pare că lucrurile merg bine. Sunt uh, unele articole pe care le privim încă uh, cu ochi critici. În primul rând, uh, articolul 3, unde se pune întrebarea în ce măsură definiția persoanelor care lucrează uh, independent uh, poate fi preluată aici. Cred că este nevoie de mai multă claritate aici. La articolul 3 se va numi propunerea de compromis AA. Deci aici trebuie să se preia și persoanele care lucrează independent. În ce formă urmează să vedem, dar în orice caz trebuie făcută această mențiune. Apoi, Următorul articol unde avem probleme, articolul 9, amendamentul Z și aici am putut să ne punem de acord să folosim uh, mei. Cred că este un compromis prin care am găsit o soluție dacă includem și notificarea, această combinație este un compromis pe care putem să îl acceptăm cu toții. Dar am o întrebare la compromisul Z și anume la B s-a uh, eliminat obligația de a ține documentele 2 ani de zile de la încheierea detașării deci această obligație a fost eliminată și s-a introdus un nou aliniat în care se spune aceste documente vor fi păstrate și puse la dispoziție după perioada uh, detașării, conform legislației statului membru de stabilire. Vreau să mă informez dacă aceste două elemente sunt uh, legate și dacă sunt legate, atunci uh, e ok, putem să acceptăm acest lucru, dar Cred că ar fi bine pentru claritate să spunem foarte clar că aceste documente trebuie păstrate, nu ca cineva să interpreteze lucrurile cum că odată ce persoana a plecat deja poți să arunci documentele. Oricum, ă, nu cred că se poate face acest lucru din motive contabile, dar cred că totuși ar trebui să se spună clar, documentele trebuie păstrate. Mi se pare necesar pentru ca textul să fie mai clar. Apoi, la compromisul FF, la articolul 11, am dori ca la ultimul aliniat să se găsească o formulare mai clară. Uh, colegul Phil Benyon a găsit o formulare care se referă la alineatul care spune acest alineat se va aplica și în cazurile unde lucrătorii detașați au întors în statul membru de unde s-a realizat detașarea și în moment se spune inclusiv persoanele care au fost declarate în mod fals ca uh, persoane fizice autorizate și după investigații s-au dovedit a fi uh, lucrători detașați. Este formularea colegului uh, Benien În orice caz, e clar că um, autoritățile de la fața locului trebuie să verifice lucrurile și deci ar trebui să formulăm lucrurile în așa fel încât să reiasă mai clar această obligație. Apoi, la articolul 14a se vorbește despre motivele de refuz. Și, într-adevăr, um, Trebuie să ne întrebăm dacă nu s-ar putea ca autoritățile din state membre să găsească aici un catalog de scuze pentru a nu acționa. Deci mă întreb dacă oare chiar ne ajută acest amendament. De aceea aici avem un semn de întrebare la acest compromis. Și în cele din urmă, articolul 16 Compromisul KK mă interesează pentru că nu au fost uh, amendamente din partea comisiei noastre aici. E vorba despre sancțiunile dacă acestea rămân în statul care a cerut sancțiunile sau în statul unde întreprinderea își are uh, sediul. Și aici uh, văd că s-a preluat uh, propunerea Comisiei Jurii, care este o, sigur, perspectivă care poate fi luată în considerare, dar m-ar interesa din partea Comisiei noastre um, cum de nu au fost uh, depuse amendamente sau nu au fost depuse niciun fel de amendamente din partea noastră. În rest, celelalte compromisuri ni se par ok și mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Thomas Handel, puis... Uh... Thomas Handel. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Am reușit să parcurgem, parcurgem toate compromisurile aseară și vedem nevoia de îmbunătățire în mai multe puncte. Deci încă nu putem, nu putem să ne dăm acceptul pentru aceste de compromisuri. Deci e un moment în care, momentul acesta în care putem discuție, e un moment în care știm că mai avem de lucru. În această dezbatere, bun, știm că directiva de executare nu poate să modifice directiva inițială. Și atunci, de ce se mai face o directivă de executare dacă nu vrei să modifici, să îmbunătățești nimic la situația actuală? Cred că ar trebui să ne întrebăm acest lucru în dezbaterea noastră și sunt de acord că e nevoie de mai multe obligații, de un caracter obligatoriu mai puternic, de niște obligații mai Um, restrictive sau mai severe care să fie introduse prin Shell. Și apoi, uh, într-adevăr, există jurisprudența uh, CEJ, dar noi suntem aici pentru a uh, transpune motamo deciziile CEJ, ci trebuie să utilizăm ca orientare aceste decizii și să venim cu niște formulări, niște propuneri mai bune de legislație pe scurt, câteva puncte cu care nu suntem chiar de acord încă. Credem că e nevoie de reguli stricte împotriva abuzului. Aici regulile neobligatorii nu sunt uh, suficiente și de aceea trebuie să ne gândim la definirea criteriilor de la aliniatul al treilea. În al doilea rând, controlele în aliniatul al nouălea, aici cred că Principiul este următorul. Vrem să consolidăm directiva inițială. Nu e vorba de a restricționa sau a limita drepturile de control ale statelor membre, ci trebuie să existe o listă foarte clară, astfel încât statele membre, corespunzător responsabilității și a raporturilor lor de muncă, să aibă posibilitatea să aplice controlele în mod corespunzător. De asemenea, trebuie clarificată chestiunea legată de Roma 1. Principiul țării de origine merge în, director, în direcția directivei Bolkenstein, am spus acest lucru în uh, negocieri. Eu cred că principiul țării gazdă nu va fi suficient. Cred că e nevoie de o discuție mai uh, aprofundată și raportoarea deja a semnalat că vrea să se gândească la acest lucru uh, și anume să se extindă, uh, să se elaboreze mai bine principiul pe care îl folosim aici și astăzi vom face o propunere scrisă pentru a prezenta mai clar poziția noastră la acest punct. De asemenea, trebuie mai clarificată încă o chestiune și anume responsabilitatea întreprinderilor. Nu uh, e voie să apară abuzuri, să se, să se eludeze legislația prin uh, lanțurile de subcontra, subcontractare. Pentru că există deja conceptul acesta de responsabilitate generală a întreprinderii în anumite state europene și deci vrem să o consolidăm uh, Uh, și să se regăsească în această directivă. Sunt uh, de acord cu Nadia Hirsch în ceea ce privește documentele. Pentru că aici e vorba de certitudinea juridică, mai ales pentru angajați care foarte adesea trebuie să uh, sunt nevoiți să vină cu contestații în, în fața diverselor instanțe pentru a-și exercita dreptul Uh, dreptul, drepturile de muncă și de aceea asigur că păstrarea documentelor trebuie reglementată foarte clar, astfel încât um, în cazul în care apar probleme, contestații, persoana care este mai vulnerabilă, mai slabă din punct de vedere economic, deci angajatul, să uh, fie susținut. Vom face o propunere scrisă astăzi în care vom aduce completările noastre și sperăm că în următoarele trei uh, runde de negociere vom reuși să ajungem la rezultate rezonabile care să îmbunătățească punerea în aplicare a acestei directive și deci să consolideze situația de azi a lucrătorilor. Mulțumesc! Ciabauri, puis... Ciabauri și apoi Alejandro Sercas. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Permiteți-mi să vă declar că vorbesc uh, în calitate personală și nu în calitate de coordonator al PPE. Mi se pare că divergențele sunt mai degrabă pe liniile delegațiilor naționale, nu atât de mult între grupurile politice. Nu m-am gândit niciodată că va trebui să modificăm această directivă. Eu am crezut întotdeauna că ar trebui pur și simplu să ne focalizăm asupra îmbunătățirii punerii ei în aplicare. Și exact asta încercăm să facem aici. Și pot să spun acest uh, lucru chiar în numele grupului PPE. 3, 9 și 12 sunt articolele cele mai contestate, cele mai problematice. Și încet, dar sigur, avansăm în direcția unui compromis pe aceste puncte. Eu sunt unul dintre puținii care consideră că nu putem să găsim o soluție care să permită oricărei autorități, uh, în orice situație, să inventeze obstacole, să controleze. Deci autoritățile de supraveghere și de uh, control ar trebui, indiferent care este cadrul, trebuie să găsească soluții funcționale, nu să creeze noi probleme. Și textul nostru trebuie să, să facă exact acest lucru. Deci compromisurile ar trebui mai degrabă să încerce să îmbunătățească și să recunoască uh, sistemele actuale de supraveghere. Și așa cum a spus pe bună dreptate doamna președinte, e important să vedem unde ne aflăm în momentul acesta în acest proces îndelungat de găsirea compromisurilor. Din câte știu, există o minoritate de blocaj în Consiliu și nu știm care vor fi rezultatele reuniunii Coreper de vineri. Și sigur că aceste rezultate vor avea o influență majoră, fie în președinția irlandeză sau în următoarea președinție lituaniană care va prelua acest dosar. În ceea ce privește articolul 12, problema principală pe care o văd acolo este responsabilitatea subcontractanților. Aceasta nu ar trebui să fie reglementată de regulile de punere în aplicare a acestei uh, directive, pentru că este o problemă mai generală. Și nu mi-e foarte clar dacă discutăm despre responsabilitatea generală pentru fondurile publice sau responsabilitatea generală în uh, sensul uh, dreptului civil. Și, sigur, e o mare diferență între cele două concepte. Dar pot observa o tendință. Mi se pare că regulile sunt mai mult sau mai puțin reglementate. Um, relațiile contractuale între contractanți și subcontractanți există, nu cred că ar trebui să se schimbe. Și acum vreau să spun ceva despre argumentele lui Steven și despre termenul de 5 zile pentru oferirea de informații generale. Poate că dacă e vorba de un proiect uh, de îndelungat, de construcția unei clădiri, un termen de 5 zile poate fi rezonabil. Dar uh, pot să fie cazuri uh, unde se pune problema garanțiilor, unde un termen de 5 zile nu este rezonabil. Dacă ceva nu funcționează și e în garanție, atunci vrem ca cineva să vină mâine și să repare uh, problema. Și uh, știm că multe companii insistă să-și folosească proprii tehnicieni pentru a rezolva problemele. Deci, în anumite cazuri, termenul de 5 zile poate fi uh, rezonabil, dar în alte cazuri viteza și eficiența să fie mai rapide. Deci nu cred că ar trebui să introducem o regulă generală. Poate ar trebui regândită acest termen și să fie găsită o soluție mai flexibilă. Dar mulțumesc, doamnă președinte, asta vrem să spun și încă o dată mă bucur să văd că, încet dar sigur, avansăm către un compromis și sigur că eu, e foarte înțelept să avem mai mult timp pentru găsirea acesteia. Avansăm pas cu pas, încă n-am ajuns la capătul drumului, evident. Alexandru Herc, uh, Sercas acum și apoi Christensen. Mulțumesc. Yo sí voy a hablar en nombre del Grupo Socialista, eh, al contrario de lo que ha hecho. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în numele grupului socialiștilor. Pentru că și noi monitorizăm acest dosar în grupul nostru și nu există diferențe între diversele state membre. Stephen Hughes, atunci când a vorbit, a exprimat opiniile proprii și opiniile grupului socialist în întregime. Și în momentul acesta, cu toată sinceritatea, vreau să vă îi spun doamnei uh, Jadovietska câteva cuvinte în numele colegilor mei. Pe marginea acestor texte prezentate, prezentate ca fiind compromisuri. De fapt, aici nu, e, nu se spune întreagă, întregul adevăr, pentru că nu suntem cu toții de acord asupra acestor uh, texte. S-ar putea să fie detalii care pot părea minore, dar există și detalii majore unde nu suntem de acord cu poziția exprimată. Și grupul nostru nu va accepta niciun fel de compromisuri pe acest dosar decât dacă există un consens uh, global. Nu poate să existe, a, uh, nu poate să existe consens parțial într-un grup. Trebuie să existe un acord al tuturor uh, grupurilor. Și am auzit așa că e vorba de mai multe, uh, un uh, milion de uh, lucrători care sunt afectați. În orice caz, am auzit că e vorba de multe state membre implicate. Și trebuie să punem în context această poziție. Noi nu vrem doar să consolidăm directiva actuală. Noi nu putem să acceptăm să facem acum uh, o consolidare cosmetică a acestei directive. Noi vrem, într-adevăr, să se consolideze niște măsuri foarte importante de monitorizare, de clarificare. Toate lacunele, toate găurile negre uh, trebuie uh, confruntați acum, pentru că sunt multe uh, pericole care îi amenință pe profesioniștii din diverse uh, domenii. Sunt experți uh, în fraudă care creează companii fictive care eludează legislația națională. Trebuie să utilizăm toate măsurile, toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și să uh, stabilim niște criterii care să fie foarte stricte. De aceea, doamnă Ielovzviesca, cred că este foarte important că articolul 3, articolul 9 și alte articole um, trebuie consolidate. Noi nu putem accepta ca lucrurile, măsurile să rămână opționale. Aceste măsuri trebuie să fie obligatorii. Pentru că avem o directivă de, de executare. Nu putem să lăsăm lucrurile la opțiunea statelor membre ele trebuie să își intensifice controlele. Statele membre nu pot să aleagă să nu facă controle. Nu putem să lăsăm lacune aici în legislație la nivel european. Chestiunea esențială este uh, în jurul folosirii conceptului shall. Toate, toate uh, cerințele trebuie să fie obligatorii, pentru că vrem să consolidăm legislația aici. Deci, nu, nu putem, sigur, nu, putem, nu vrem să creștem uh, birocrația. Companiile care nu sunt decât o cutie poștală, companii fictive care n-au niciun fel de responsabilitate socială corporatistă, toate aceste fenomene necesită niște sisteme de control cu care să le combatem. Trebuie să folosim un limbaj uh, accesibil tuturor, informațiile trebuie să fie accesibile tuturor și trebuie să uh, ne gândim că trebuie să-i susținem pe lucrătorii care poate își pierd locurile de muncă. Deci nici una dintre aceste măsuri nu pot să fie opționale și dacă vă continuați să mergeți pe această linie, atunci eu vă spun că noi nu putem să fim de acord. Grupul socialist consideră că ne aflăm într-o situație, ne confruntăm cu o situație foarte gravă, una care încalcă libera circulație a lucrătorilor. Noi suntem pentru respectarea legilor și a convențiilor. V-am atras atenția asupra articolului 11, pentru că eu cred că în ceea ce privește responsabilitatea Uh, colective, contractele colective uh, sunt uh, valori care sunt consacrate în legislațiile statelor membre. Eu nu pot să susțin distrugerea unor valori care au fost consacrate deja de generații. Vă mulțumesc pentru că ați făcut eforturi de a veni în întâmpinarea la articolul 12, dar sunt încă în continuare elemente care pentru dumneavoastră poate sunt uh, chestiuni de natură semantică sau stilistică. Însă, trebuie făcută o concesie aici. Pentru că nu putem să rămânem la uh, nivelul recomandărilor, la nivelul discursurilor. E nevoie de standarde obligatorii care să fie respectate peste tot în Uniunea Europeană. Pentru că vorbim de probleme foarte importante Și acest lucru sigur că va avea un impact și asupra imaginii Uniunii Europene în statele membre. Vreau să vă mulțumesc pentru munca pe care ați depus-o și să ținem minte că aceasta este doar o directivă de executare, însă să nu facem o modificare cosmetică, pentru că vrem să schimbăm o situație nedreaptă și periculoasă. Mulțumesc! Alors, euh, Bun. Am schimbat puțin ordinea ca să nu avem decât socialiștii la rând unii după alții, dar nu vă faceți grijă, colegi socialiști, v-am trecut pe toți pe lista vorbitorilor. Holly Christensen acum. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc tuturor celor care sunt implicați în această temă legată de punerea în aplicare a directivei. Sigur că acest lucru va avea consecințe importante asupra felului în care vom face să funcționeze această chestiune cheie a Uniunii. E bine, vreau să spun raportorilor de la bun început că nu e vorba de un exercițiu teoretic uh, ca să vedem dacă se încalcă sau nu libera circulație. Știm că piața unică e bună, libera circulație e bună, nici vorbă să vrem să le subminăm. Trebuie însă, să, din potrivă, să consolidăm libera circulație. Chiar asta este obiectivul directivei pe care discutăm să păstrăm această liberă circulație, dar asigurându-ne că această mobilitate se face așa cum trebuie. Știm cu toții pentru că, că există persoane care abuzează de acest drept la liberă circulație a lucrătorilor. Și asta denaturează concurența, conduce la abuzuri ale lucrătorilor, ceea ce este de condamnat din punct de vedere moral și uneori este și ilegal. Prin urmare, prin această directivă trebuie să asigurăm că există concurență corectă între întreprinderi și între angajați. E, acum, analizând toate propunerile de compromis, Uh, am impresia că nu reușim încă să atingem acest nivel de corectitudine și echitate și ceea ce s-a spus în legătură cu lacunele și asta sunt totul de acord și aș vrea să le subliniez. Nu pot să susțin categoric compromisul de D, pentru că ăsta ar fi un uh, pas uh, înapoi față de dispozițiile regulamentului Roma 1 Uh, legat uh, dacă normele de detașare nu sunt respectate, uh, atunci articolul 45 din tratat ar trebui să intre în vigoare, care se bazează pe principiul tratamentului egal. E, ideea este să evităm uh, abuzarea acestei libertăți de liberă circulație și să asigurăm libera concurență. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm uh, acest lucru că se întâmplă în țara gazdă. Uh, nici compromisul FF nu ne place și nu îl putem uh, susține. Așa cum s-a mai spus uh, deja, că nu se pot lua decât măsuri administrative împotriva acestor uh, lucrători. Acest lucru contravine tradiției unor statele membre în care sindicatele s-au ocupat de acest aspect. Sigur că spun toate astea că, pentru că vreau să ne asigurăm că avem o bună punere în aplicare a directivei pentru a recâștiga încrederea într-o Europa socială în aceste momente de criză în care trebuie să respectăm uh, regulile, cei care o fac uh, sunt respectați, ceilalți sunt sancționați. Uh, și e un lucru pe care putem să-l demonstrăm și cetățenilor noștri peste un an când vor avea loc alegerile Trebuie să ne asigurăm că fiecare lucrător va beneficia de standarde, uh, de cel puțin de standarde minime uh, care să asigure, de fapt, uh, și concurența corectă și loială între toți lucrătorii, indiferent unde se află ei. Mai trebuie să spunem că nu putem să abordăm această chestie așa cum trebuie. Și uh, dacă, adică nu putem să o facem, uh, atunci vom suferi uh, supărarea cetățenilor anul viitor la alegeri. Cetățenii vor, nu ne vor mai susține, ci se vor îndrepta spre acele partide care le promit că îi vor susține. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Sari, Sari Saia. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să spun că nu sunt membru cu drepturi că uh, avem doi mem- membri supleanți uh, și că nu beneficiem de interpretare Eh, aș dori să se întâmple așa de câte ori vorbim despre aceste eh, chestiuni eh, legislative. Eu aș dori să subliniez trei lucruri care mi se par cele mai importante. Uh, pentru că, după părerea noastră, uh, scopul activității noastre este să împiedicăm uh, situațiile abuzive și ilegale uh, și să facem să există o concurență corectă și loială între întreprinderi. Cred că angajatorii corecți nu trebuie pedepsiți printr-o concurență neloială. Și sigur că în Comisia uh, Uh, noastră nu vrem să apară uh, probleme pentru piața internă. La acolo unde se spune că eșecul de a răspunde unora dintre aceste cerințe nu va împiedica situația în care sunt detașați lucrătorii, dar va uh, ajuta și mai departe. Cred că teza asta e foarte importantă și lămurește lucrurile în legătură cu disputa între mei și șal. Pentru că întotdeauna trebuie să se țină seama de întreaga situație, de întregul tablou. Așa că, dacă noi chiar am înțeles bine ce scrie aici, la aliniatul 1, atunci cred că asta poate să ajute la și să ne convingă că nu e foarte important să-l avem pe mei sau pe sau shell. La articolul 9, aici avem nevoie de shell, deci de o obligație, pentru că autoritățile de supraveghere trebuie să fie în măsură să aplice orice măsură de monitorizare pe care o folosesc în statele membre. Deci, articol la articolul 9, cred că avem nevoie într-adevăr, să precizăm toate metodele de monitorizare pe care le pot aplica aceste organe de control. La articolul 12, eu am înțeles că formularea de aici uh, dă curs compromisului la care s-a ajuns și cred că o putem accepta. Prin urmare, Asta e situația, iar uh, cât privește celelalte compromisuri, uh, uh, s-ar putea să existe, eu știu, mici discuții, puncte minore legate de formulare, dar sunt acceptabile, le putem accepta și mă bucur că am putut colabora în acest spirit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ludvigson, acum. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș putea să spun multe. Și multe s-au spus deja. Vreau să-l susțin întru totul pe Stephen Hughes în ceea ce a spus. Vreau doar să vă spun cât de dezamăgit sunt de aceste compromisuri. Știu că, sigur, e foarte greu uh, să te pui de acord uh, și știu că sindicatele la nivel național sunt uh, mereu sau adesea nemulțumite de situație. Directiva inițială dorea să protejeze lucrătorii detașați. Apoi am avut sentința la val la Curții de Justiție Și Acum, uh, ceea ce și prin aceasta, criteriile care erau minime au ajuns să fie pragul maxim. Trebuie să evităm să uh, combatem abuzurile. Nu, mie mi se pare că e mai important ca întreprinderile să își asume responsabilitatea pentru uh, lucrătorii, pentru angajații lor. Nu doar să nu facă abuzuri. E vorba aici de niște reguli de concurență loială, de seriozitate, um, întreprinderile serioase trebuie să concureze în momentul acesta pe piață cu întreprinderi care nu sunt serioase, ceea ce nu e o situație acceptabilă. Se propun aceste măsuri uh, voluntare Mm, grupul meu politic uh, nu prea poate să susțină aceste compromisuri. După cum am spus, nu mi se pare că e un pas în față, ci mai degrabă un pas în spate, un regres. Nu putem accepta acest lucru. Fără niște norme obligatorii, cerințele noastre de control nu vor fi puse în aplicare. Și astfel, directiva își pierde sensul. Sper să putem să îmbunătățim acest uh, text. Și vreau să vă spun că mă bucur că am, uh, totuși am reușit să găsim împreună niște compromisuri. Pentru că în consiliile de întreprindere europene, la Volvo, de exemplu, cunosc bine situația, sunt foarte multe cunoștințe de specialitate și cred că putem să profităm de expertiza aceasta și să construim pe baza ei, să vedem cum anume se întâmplă lucrurile în practică. Sigur că ă, există și alte întreprinderi care nu sunt deloc serioase. În orice caz, e o situație care nu e acceptabilă, trebuie să se schimbe ceva și trebuie prevăzute norme obligatorii. Dacă vrem să schimbăm situația și trebuie să schimbăm situația, trebuie să facem un pas în acest sens și nu un pas înapoi. Mulțumesc! Merci beaucoup, Elisabeth puis uh, Jutta Mulțumesc, Elisabeth, acum. Ja, vielen Dank. Zunächst muss ich mich entschuldigen, dass ich ein Teil der Debatte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 văzut uh, atmosfera de negociere a compromisurilor. Sunt plăcut surprinsă că am avut și avem o uh, atmosferă de negociere atât de bună și mă bucur că avem aceste compromisuri care sunt obiective, care au fost negociate până în cele mai mici amănunte. E adevărat că nu toată lumea e mulțumită, nici eu nu sunt în totalitate mulțumită de ele, dar am făcut un mare pas înainte. Pentru mine, e foarte important că la începutul negocierii am ajuns la un acord cu toți cei care erau implicați în negociere. Și acest acord era următorul. Nu vrem ca prin directiva de executare să uh, subminăm directiva inițială. Și acesta a fost principiul care ne-a uh, condus pe toți. Și acest lucru se referă mai ales la articolul 4, 5, 3 din directiva inițială. Și dacă ne uităm la articolul 5, vedem că acesta spune foarte clar cine este responsabil cu controlele în Uniunea Europeană pentru drepturile lucrătorilor. E vorba de statul membru în care se prestează serviciile. Acesta este un principiu pe care nu vrem să-l punem sub semnul, sub semnul întrebării, pentru că ne-am uh, pus cu toții de acord asupra lui. Și vreau să-i spun domnului Cercas, dacă avem o listă deschisă, ea nu înseamnă, nu înseamnă că e facultativă. O listă deschisă într-o directivă europeană de executare are un caracter obligatoriu, fără, de, fără să se pună cuvântul shall în față. Vrem să punem may în loc de shall, pentru că vrem ca statele membre care sunt responsabile de controle să poată în continuare să aibă posibilitatea să decidă care sunt elementele importante care trebuie verificate în cadrul legislației pieței interne. Pentru că dacă nu avem acest lucru, atunci nu pot să-mi imaginez cum vor funcționa lucrurile în practică. Tocmai în acest domeniu unde situația se schimbă de pe azi pe mâine, nu-mi dau seama uh, cum anume vor reacționa întreprinderile, pentru că vedem care este situația în ziua de astăzi. Legislația europeană este eludată în toate felurile. De aceea vrem să punem mei în loc de shell. Acesta este motivul. Uh, principiile din directiva de executare, așa cum le-am negociat, sunt clare. Din punctul meu de vedere, sunt un progres, un pas înainte. Ele ne ajută să explicăm cum trebuie interpretate Uh, cuvântul mei și aceste liste, dând posibilitatea statelor membre să reacționeze la situații, la situațiile cu care se vor confrunta în anii următori, ceea ce mi se pare esențial. Sigur, în cadrul legislației piețe interne pe care cu toții o acceptăm. Dar avem aici o directivă unde lucrătorii sunt și drepturile lor sunt în centrul discuției. Deci, din punctul meu de vedere, ceea ce am realizat până acum în compromisuri, și Danuta știe că eu am anumite puncte critice, dar totuși eu cred că în mare parte compromisurile sunt un progres, mai ales față de textul comisiei. Am găsit o formulare foarte bună pentru uh, aceste declarații false privind activitatea independentă. Am spus că definițiile trebuie uh, lăsate la latitudinea statelor membre pentru că trebuie să respectăm legislațiile statelor membre care sunt uh, diferite și dacă nu o facem, nu știu cum se pot, pot aplica lucrurile în practică. Deci uh, ce formulare putem să găsim care să fie valabilă pentru toate statele membre? Și Nadia a spus acest lucru. Trebuie să lăsăm statelor membre posibilitatea de a defini foarte clar punctele unde trag linia. Mi se pare important acest lucru. Nu am ajuns la uh, sfârșit cu discuția în ceea ce privește um, regulamentul Roma 1. Sunt mai multe poziții. Poziția mea este foarte clară din experiența multor ani pe care i-am petrecut în uh, acest parlament uh, Țin minte o încercare a lui Ian Anderson de a aduce modificări la regulamentul Roma 1, care au eșuat. Ro regulamentul Roma 1, cum este astăzi, în forma sa de astăzi, nu funcționează pentru detașarea lucrătorilor. Nu putem să ne bazăm pe acest regulament. Se poate face, din punct de vedere teoretic, această trimitere, dar nu ne ajută deloc în practică. Și de aceea, dacă facem o trimitere la acest regulament care nu se aplică situației, eu cred că nu ne ajută cu nimic, din potrivă. Și Comisia trebuie să uh, admită că regulamentul Roma 1 nu se aplică la, acest, la această situație deosebită, și anume, în un angajator uh, trimite un angajat în cadrul unor relații contractuale de prestare de servicii într-un alt stat membru. Și deci, regulamentul Roma 1 nu acopere această situație și trebuie să vedem ce vrem. Vrem o, vrem să facem un progres și atunci formulăm lucrurile altfel sau vrem să ne referim la Roma 1 și să rămânem unde suntem. Vreau să mai spun ceva referitor la articolul 9. Articolul 9 este articolul central, din punctul meu de vedere, corespunde cu articolul 5 din directiva inițială. Și dacă punem acolo shall, putem să ajungem în situația periculoasă de a ajunge la aceeași situație ca cele care au făcut obiectul uh, deciziilor uh, Curții de Justiție. De aceea eu cred că este riscant. Pentru că de unde, de unde ne luăm noi dreptul să modificăm directiva inițială? Nu putem să facem acest lucru. Eu cred că un mei și o listă cu obligații de informare către comisie sunt suficiente pentru a ajunge la ceea ce ne dorim, și anume uh, o transparență și o obligativitate um, suficiente. Și eu cred că cine vrea mai multe, să pună acolo un shell, uh, va crea un uh, organ birocratic, un aparat birocratic um, pe care nu-l vom putea susține. De aceea cred că ar trebui să utilizăm mecanismele care și-au dovedit eficacitatea din uh, directiva inițială, pentru că la articolul 4 uh, s-a înființat un grup de lucru și prin acestea statele membre informează, Comisia comunică Comisiei măsurile pe care le iau și Comisia, în cadrul articolului 4, transmite aceste informații celorlalte state membre și uh, oricine poate să participe la acest grup de lucru care există uh, conform, deci în temeiul articolului 4. Deci un drum foarte scurt, fără o birocrație, uh, fără ca informațiile să se blocheze undeva pe canalele birocratice. Cred că ar fi o soluție foarte bună și pentru că am vorbit foarte mult, vreau doar să mai spun două lucruri despre două articole. Mă bucur că la articolul 12 reușim să avansăm și vrem cu toții, cred, să ne asigurăm că statele membre care vor să facă mai mult pe viitor sau care au făcut mai multe deja, să poată să facă acest lucru în continuare. Și la articolul 16 am o mie de întrebări. De ce, pre, de ce preluăm acum uh, aici amendamente de la juri dacă comisia noastră este de părere că articolul 16, așa cum e în propunerea comisiei, este un text bun. Eu nu înțeleg acest lucru și poate Danuta poate să răspundă această întrebare. Jutta Steinrück, ensuite je Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ich Doamna Steinrock, mulțumesc, doamnă președinte. Împărtășesc și eu dezamăgirea unora dintre colegi. Uh, după ce m-am uitat la compromisurile acestea. Vreau să vă spun că noi, de fapt, dorim să îmbunătățim situația actuală din Europa. Am vrut să eliminăm neclaritățile, ambiguitățile din definiții, vrem să uh, eliminăm uh, abuzurile, vrem mai multă transparență și textul pe care avem în față nu face niciunul dintre aceste lucruri. Și aud din nou și din nou în discuție că nu vrem să și nu e voie să creștem birocrația, dar trebuie să vă spun, protecția lucrătorilor, dacă nu are loc în mod voluntar, ea necesită o oarecare birocrație. Și aud întotdeauna la nivel european că întotdeauna când e vorba de protejarea lucrătorilor și a lucrătorilor din Europa, tot timpul se folosește acest argument al costurilor suplimentare și al birocrației. Și în directiva privind detașarea lucrătorilor vedem care este situația pe teren uh, Uh, și eu cred că dificultățile actuale presupun mult mai multe costuri și birocrație, de exemplu, pentru autoritățile de control și trebuie să punem capăt acestei situații. Nu e vorba aici de concurența între țări sau de închiderea piețelor muncii. Ieri am uh, primit o scrisoare în care e vorba de uh, persoane care sunt plătite în Europa cu 300 de euro pe lună. Și vreau să le spun tuturor uh, colegilor din toate statele membre, uh, statul dumneavoastră uh, permite așa ceva? Pentru că nu e voie așa ceva. Nu e voie ca oamenii să lucreze pentru atât de puțin bani, numai pentru că întreprinderile să găsesc o soluție să își reducă costurile. Deci, de aceea e important să reglementăm situația. Avem nevoie de norme stricte. La articolul 3 avem nevoie de definiții clare uh, la, referitoare la um, detașările fictive, la firmele fictive, și dacă nu există o detașare, atunci uh, nu e voie să îl pedepsești pe lucrător, nu e voie să îl pedepsești pe omul care uh, prestează deja o muncă într-un anumit, într anumit stat membru. El trebuie protejat, pentru că eu am primit scrisori în care uh, se vorbea despre oameni care s-au întors acasă cu mâinile goale pentru că au, a, avut, uh, a primit în statul gazdă statutul de lucrător ilegal sau detașat ilegal, dar trebuie ca această persoană să fie acoperită de legislația unuia dintre cele două state și să fie protejată. La articolul 9 nu trebuie să se intervină în suveranitatea națională a autorităților de control. Trebuie să existe standarde minime care să fie respectate, dar dacă un stat membru consideră că propriile mecanisme de control, propriile liste de control sunt necesare, atunci trebuie să poată să Uh, păstreze aceste sisteme și nu trebuie să meargă la comisie să ceară voie. Deci, uh, statul membru trebuie să decidă ce este proporțional în situația respectivă. La articolul 12 avem nevoie de reguli de responsabilitate, de răspundere foarte clare pentru tot lanțul de subcontractare, pentru toate sectoarele uh, pentru că s-a vorbit doar despre industria construcțiilor, dar între timp există lanțuri uh, nesfârșite și uh, asupra cărora nu mai putem avea o viziune de ansamblu în toate uh, sectoarele economice. După cum am spus, până în momentul acesta nu sunt foarte mulțumită. Eu nu pot să susțin compromisurile așa cum se află ele astăzi în acest document. Uh, și mă bucur că discutăm despre probleme și mă miră anumite critici, așa cum v-am spus. Uh, uh, Mulțumesc, s-au spus multe, mulți colegi au intervenit. Aș vrea să spun doar două lucruri. În primul rând, ceea ce privește forma. Dezbaterea pe care am avut-o este, după părerea mea, foarte importantă. Și este o dezbatere ce nu poate fi ținută între cușile închise între raportori. Raportorii pot să vadă că în fiecare grup există o situație complicată și fiecare membru al comisiei se simte implicat în acest dosar. Nu doar raportorii din umbră pot să intervină. Voi repeta ce am spus în introducere. Amendamentele de compromis le-au fost distribuite raportelor din umbră, dar mie nu mi se par chiar uh, amendamente de compromis, mai avem de lucru. Trebuie să avem grijă ce spunem când vorbim de un amendament de compromis, mai ales la dreptul membrilor de a modifica, de a depune amendamente toți membrii comisiilor parlamentare au dreptul de a depune amendamente. În această etapă, când elaborăm un amendament de compromis, ținem seama de amendamentele individuale ale membrilor. Ajungem astfel la un amendament de compromis de grup când există compromis în grup, dar mă surprinde când văd în amendamentele de compromis poziții diferite în anumite grupuri care apar ca amendament PPE, SND, GUE, când e vorba de amendamente semnate de un singur membru. Îi cer și secretariatului să aibă mare grijă aici. Trebuie să respectăm dreptul individual la amendamente al membrilor. Nimeni nu vede, dar trebuie să fim foarte transparenți. În comisia noastră, cred că doamna raportor știe foarte bine, este dosarul cel mai important din acest mandat. Am avut multe dosare importante. Suntem încă în uh, mijlocul uh, lucrărilor în ceea ce privește cadrul uh, financiar multianual. dar încă de la investirea președintelui Barroso am știut că acesta este un dosar esențial. Vă rog să fiți responsabili. Dacă nu reușim să încheiem această directivă de interpretare a dosarului, care a fost deja important și pentru predecesorul meu, domnul Andersen, moștenirea cea mai grea pe care am primit-o a fost să continui cu hotărârile uh, curții, cu interpretare, cu revizuire, interpretarea directivei. Dacă după 5 ani nu ajungem să avem un acord în Consiliu pe acest dosar, Cred că fiecare va fi foarte, uh, va purta o răsp răspundere foarte mare. Trebuie să facem în continuare eforturi. Sunt în totalitate de acord cu domnul Thomas Handel, care îmi amintește de o discuție de când uh, redactam Carta Drepturilor Fundamentale. Îmi cer scuze că uh, am uh, trecut la alt subiect, dar trebuie să-l menționez. În Carta Drepturilor Fundamentale, unii voiau doar să copieze ce exista deja în Carta Consiliului Europei. Nu aveam dreptul să introducem nimic nou. Fie că e vorba de o directivă de interpretare, de revizuire, dacă nu putem să mai adăugăm nimic nou, atunci de ce să ne mai canalizăm toată energia, toate eforturile dacă e o directivă de interpretare, înseamnă că trebuie să aducem ceva nou. În acest cadru nou, cred că inițiativele propuse de comisie, mai ales referitoare la articolul 12, ar fi păcat ca după examinare să pierdem din ceea ce mie mi se pare, poate nu și altora, mi se pare un punct pe care Comisia l-a acceptat sub președinția domnului Barroso și a vrut să facă progrese substanțiale. Cred că răspunderea noastră este solidară, nu doar în ceea ce privește uh, construcția. Mi se pare un element cheie. Sper că prin uh, intermediul compromisului pe care îl vom găsi, nu vom pierde uh, prea mult din poziție. Știu că unii speră că vom scăpa pur și simplu de subiect și e destul, dar eu nu am văzut niciodată un stat membru care să renunțe la uh, dreptul uh, național și să se, să se protejeze. Prietenii noștri știu, mai ales în țările în care dreptul social este mai bun, nu trebuie să se gândească că am uh, uh reduce garda în acele state. În ceea ce privește riscul de dumping social, trebuie să facem cu toții progrese pe temeiurile cele mai avansate posibile, care sunt încă modeste. Îmi cer scuze că am discutat atât de mult, dar este o discuție utilă. Îi dau cuvântul acum, doamnei raportor. Vom avea ocazia să revenim asupra amendamentelor de compromis, care nu sunt încă uh, complete. Vă cer să fiți rezonabilă în acest stadiu al concluziilor. Nu i-am cerut, com- nu am întrebat-o pe comisie dacă vrea să intervină. Atunci dau cuvântul comisiei. Și apoi raportarea va avea ultimul cuvânt. Yes, thank you, Madam Chair, and I'll try to be brief. Um, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succint. Vă mulțumesc pentru această dezbatere fructuoasă. Cred că cele mai importante și controversate elemente ale uh, compromisului au înregistrat progrese în direcția cea bună. O felicit pe raportoare. Nu am reușit să împart mai mult de 800 de amendamente. Articolele 3, 9 și 12 sunt într-adevăr cele mai importante. Trebuie să vă avertizez aici. Discuția este una tentantă, dar și periculoasă. În ceea ce privește șal și mei, prin folosirea lui Shell, obligăm mai multe state membre care nu aplică măsuri de control din articolul 9 să le introducă. Este o parte foarte importantă. Listele deschise și închise. Rezultatele nu vor fi aceleași dacă ne referim la articolul 3 cu privire la uh, elementele constitutive și definiția detașării, apoi articolul 9 lista deschisă de criterii reflectă diversitatea circumstanțelor care variază foarte mult. Am o singură remarcă aici. Dacă analizăm compromisele ce, compromisurile ce par fezabile, trebuie să luăm în considerare toate elementele factuale. Este o problemă de aplicare pragmatică. Corpul de control trebuie să facă în prealabil evaluarea criteriilor. Apoi, un alt element legat de elementele adiționale ce trebuie comunicate comisiei. Cum va funcționa în practică? Poate este mai clar în, în mintea dumneavoastră decât uh, în text referitor la articolul 9. Și aici avertizare. Trebuie să ținem seama de motivul pentru care evenimente cum ar fi deciziile Consiliului European de pe 30 martie și anume reducerea poverii administrative la nivelul statelor membre. Aici folosirea lui shall sau may poate să aibă o influență foarte mare. Apoi, la consultările publice referitoare la uh, actele legislative cele mai împovărătoare. Și aici este o problemă foarte importantă. O ultimă remarcă legată de articolul 16. Amendamentul sugerat ar putea introduce o schimbare uh, fundamentală în articol, ar creează... Există un precedent din 2005 cu privire la sancțiunile penale. Marele avantaj al sistemului propus acum este că s-ar evita discuțiile cu privire la calcularea costurilor. Marele avantaj al soluției acesteia este că banii recuperați rămân în statul în care recuperează banii. Este foarte simplu, foarte ușor și ar putea fi o soluție pragmatică. Pentru că acestea erau niște probleme din, mai complicate în propunerea inițială. Vă urez în continuare succes și vă vom ajuta dacă este nevoie. Mulțumesc! Raportoarea acum, vă rog. Mulțumesc. Którą prowadzimy zarówno wobec komisji. Permiteți-mi să spun de la bun început că sunt perfect conștient de răspunderea care îmi revine vis-a-vis -vis de colegii mei, de Consiliu, de Comisia Europeană, de organizațiile, asociațiile patronale, de lucrători, cât și de raportorii din umbră care, la rândul lor, discută cu toți deputații din grupurile lor politice, nu doar cei care au propus amendamente, ci și cu cei care, pe care interesează directiva. Vă asigur așadar că sunt pe deplin conștientă de această răspundere. E, ascultându-vă, sunt mulțumită, încântată pe de o parte, fiindcă mi-amintesc unde am început, nu? Și, într-adevăr, am parcurs o distanță mare între timp, pentru că ne-am apropiat mai mult de țintă și înțeleg că suntem de aceeași parte. Sigur că nu putem să ne permitem să ajungem în situația în care statele membre iau uh, hotărârea de a nu uh, controla aceste lucruri. De aceea, eu cred că trebuie să introducem obligația de control, în engleză uh, introducând teza shell. Trebuie să vadă dacă într-adevăr detașarea este legală sau nu și în compromisul dumneavoastră există o formulare în acest sens. La compromisul 3 alineatul 2, unde se spune statul membru trebuie să, element, să evalueze toate elementele de fapt și așa mai departe. La articolul 3. În particular ce mame. All factual elements characterizing such work and is articolul 3 toate elementele care caracterizează lucra, lucra, munca lucrătorului detașat trebuie să fie precizate. Deci la articolul 3 se arată clar că statul membru trebuie să facă treaba asta pe de altă parte, însă îi se oferă acestui stat membru posibilitatea să aleagă acele elemente care vor fi controlate. Și mă întorc la articolul 3 aliniatul 2. E bine, aceste elemente pot include în special două lucruri și precizez acest lucru. Prin urmare, permitem statelor membre uh, să decidă, să controleze fie toate elementele, fie un număr de elemente selecționate, tocmai pentru a nu spori povara administrativă. La articolul 3 adăugăm un punct în care spunem că statele membre pot să aplice criterii uh, complementare sau suplimentare. Dar acestea trebuie notificate Comisiei Europene. Și uh, tocmai a vorbit despre asta reprezentantul Comisiei. Suntem de aceeași parte, suntem în aceeași tabără, doamnelor și domnilor. Ca și cu raportorii, uh, ca și raportorii din umbră, toți suntem în aceeași tabără. Considerăm că statul membru este cel care trebuie să facă controlele. Dar, și, și tocmai de aceea îi se oferă posibilitatea să aleagă elementele pe care le va controla. Articolul 9 acum ne-ați spus aici că trebuie să introducem teza așa în engleză, adică obligația de control a întreprinderilor care detașează lucrătorii. Dar, de fapt, articolul 7 vorbește despre această chestiune. Am nu mă scuzați, spune oratoarea. Articolul 10, 10 care spune că statele membre trebuie să facă controle eficace și proporționale. Prin urmare, iată, încă o dată, același argument avem deja această obligație în text. Statele membre sunt obligate să facă aceste controle. Apoi, și cu asta ajung la articolul 9, uh, articolele care pot crea controverse și dispute și măsurile care trebuie luate. Și aici se arată că statele membre sunt cele care decid uh, asupra elementelor care se vor aplica. La un articolul 9 avem o listă și constatăm că dacă statele membre au uh, experiența necesară și dinamica detașării lucrătorilor impun criterii noi, pot să o facă foarte bine, cu condiția să notifice aceste lucruri Comisiei Europene. Deci nu văd unde e problema. Tot ce spuneți și ce cereți se regăsește deja în compromisuri. Acum o să vorbesc despre comentariile făcute uh, vis-a-vis -vis de punctele controversate. Nu o să revin, Steven, la articolul 3. Dacă consider că mai trebuie să explic ceva acolo la 3 și la 9, o să fac cu plăcere. În legătură cu Roma 1, tot la articolul 3 apare acest lucru, dar aici trebuie să explicăm care este legea care se aplică în caz de abuz. Cred că dacă lucrăm în continuare la aceste amendamente, putem găsi o formulare mai bună. Cel puțin asta a fost intenția mea și partenerii sociali și colegii mei m-au susținut. Deci, doresc pur și simplu ca legea aplicabilă să se aplice în toate situațiile. Adică am uh, avut deja situații foarte complicate. Să zicem că avem un cetățean german care nu își găsește de lucru în Germania. Levynagrodzenie. Am pytanie. Ci eventual doar un salariu minim. Ar putea să-și găsească la nivelul salariului minim, scuzați, ar putea să-și găsească de lucru în Polonia. Deci, întreb, dacă pentru a evita situațiile în care nu suntem siguri care este legea aplicabilă, deci dacă într-o astfel de situație trebuie să impunem noi legea aplicabilă, eu zic că nu. Și de aici propunerea de a aplica regulamentul Roma 1. Curtea Europeană de Justiție, în jurisprudența sa, subliniază faptul că trebuie să se aleagă legea aplicabilă cea mai avantajoasă pentru lucrător. Și din această cauză am propus să recurgem la regulamentul Roma 1. Dacă însă preferați să schimbăm și să găsim o altă soluție, foarte bine putem să găsim o altă formulare. Apoi, în legătură cu notificarea prealabilă de care vorbea Steven, nu e vorba doar să spunem și să informăm că în ziua X se începe lucruri pe șantierul Y. Nu. Nu, e vorba de un document foarte detaliat cu da, toate datele personale uh, data nașterii, numele complet și mai departe a lucrătorului detașat. Și apoi, în, cu, eu știu, o zi sau cu două zile înainte de plecarea lucrătorului detașat, dacă, să spunem, are loc o modificare și lucrătorii detașați trebuie înlocuiți și vă spun treaba asta din discuțiile nenumărate pe care le-am avut în statele membre cu reprezentanții. Deci, statele membre, într astfel de situație, au găsit soluțiile cele mai favorabile și care le-au permis să aibă informații complete și corecte și satisfăcătoare. Adeseori, în dreptul național, se regăsesc dispoziții care privesc tocmai acest termen de notificare. nu se exprimă în minute sau secunde acest termen, ci într-un număr de zile. Dar uh, uh, termen în care aceste liste trebuie să completate uh, și atunci, de ce, mă întreb de ce să ne încăpățânăm, să impunem un lucru care va fi foarte greu de aplicat și să nu lăsăm treaba asta la latitudinea statelor membre. Un stat membru poate să ceară aceste informații cu 5 zile înainte de detașare altul cu două luni înainte. Deci haide să lăsăm statele membre să decidă în cunoștință de cauză și pornind de la propria lor experiență în domeniu. Steven a mai vorbit și despre posibilitatea de a avea acțiuni colective în instanță. Știm foarte bine, Steven, că nu e vorba de directiva asta, ci e vorba de directiva Monti 2 și păcat că directiva respectivă nu a văzut lumina zilei, atunci am fi putut să vorbim despre acțiunile colective în instanță. Dar aici, în directiva noastră, avem și noi dispoziții care spun că genul ăsta de acțiuni în instanță rămân la latitudinea statelor membre. Prin urmare, dacă un stat membru are tradiția și experiența în acest domeniu, poate să o continue. Nu uh, văd ce problemă poate să apară de aici și din formularea actuală. Apoi Nadia ne-a tras atenția asupra arhivării documentelor după expirarea contractului. Uh, am renunțat la termenul de 2 ani. Știu că unele state membre impun 5 ani. Cred că o întreprindere care știe că este obligată să arhiveze și să păstreze aceste documente pe o perioadă de 5 ani, um, și mă refer la toate documentele referitoare la lucrătorul detașat, e, propun să lăsăm lucrurile ca atare aici. Dar, pe de altă parte, este important să impunem o obligație de arhivare. Deci, obligație. Deci, aș păstra termenul, dar aș introduce obligația mă gândesc că treaba asta nu fusese suficient de bine precizată înainte. Vom încerca așadar să găsim o soluție. Nadia a mai vorbit și despre articolul 14a, temeiurile refuzului și cred că propunerea uh, făcută, care, mă rog, să zicem că nu e neapărat uh, definitivă, deși se bazează pe experiența statelor membre. În 2005, statele membre au adoptat decizia cadru 214 uh, din 2005 uh, și această soluție figurează în decizia cadru și facem trimitere la ea. Uh, ce se întâmplă cu sancțiunea? Unde rămân? Unde se duc banii recuperați? Statele membre au luat o decizie, poate nu este foarte logică. De obicei, banii se duc și rămân Uh, în țara care a declanșat procedura de recuperare și unde s-au recuperat banii. Normele sunt diferite în diferitele state membre. Acum, în legătură cu sancțiune, uneori avem sancțiuni administrative, alteori alt tip de e, uh, sancțiuni. Deci, dacă statul membru consideră că soluția lui e cea mai bună, foarte bine. De asta am uh, propus, am făcut propunerea pe care o găsiți în uh, documentul nostru, în amendamentele nostru. Dacă vreți o altă formulare, foarte bine, putem lucra la ea. Apoi s-a mai pus întrebarea, președinta intervine, vă rog să trageți concluziile. Raportoarea, de acord. O să mă concentrez așadar asupra chestiunilor care nu au fost încă abordate. Îi mulțumesc lui Elizabeth pentru comentariile sale cu privire la directiva de bază și articolul 5, articol foarte important, pentru că articolul 7, care, după spusele comisiei, ar trebui să se adreseze statului membru de origine, ă, s-a modificat. Acum vorbim despre statul membru gazdă. O modificare importantă, cu atât mai mult cu cât explicăm în ce fel are loc această colaborare cu ocazia controlului. Ori, am vorbit despre articolul 12 responsabilitatea subcontractantului, uh, dispoziții pertinente. Articolul 12, de fapt, face parte dintr-un grup de trei articole controversate, dar nu suntem în favoarea introducerii răspunderii solidare în acest gen de directivă pentru că asta ar putea să creeze o situație inegală pentru întreprinderea care detașează lucrătorii. Să zicem că avem o astfel de, de întreprindere, a, există și un uh, subcontractant care nu este obligat să respecte răspunderea solidară și un altul, un alt subcontractant care e obligat să o respecte. Prin urmare, cred că ar fi pur și simplu simplu nu, pentru că atunci întreprinderea va alege subcontractantul care îi convine cel mai mult. Și trebuie să-i facem să subcontracteze întreprinderii care respectă drepturile lucrătorilor. De asta zic că soluția mai e cea mai bună. Alejandro, în legătură cu Shell și May. Sper că ai ascultat explicațiile mele și că te-au convins. Ne-ai mai uh, vorbit și despre nevoia de a avea dispoziții care să împiedice crearea de societăți fantomă. De la început m-am adresat colegilor și partenerilor sociali în, uh, pentru a găsi o dispoziție care să facă exact acest lucru aceste societăți fantomă nu sunt înregistrate, nu au o contabilitate oficială și, de fapt, existența lor nu uh, uh, se descoperă decât în momentul în care apare o problemă. Am introdus acolo formularea de la AA, e o soluție, dar, de fapt, nimeni uh, n-a putut să-mi propună, să zic, exact acea formulare care să împiedice func funcționarea acestor întreprinderi. Cum să facem asta? Vrem să le eliminăm. Dar dacă cineva uh, e necinstit și vrea să fie necinstit, chiar în condițiile cele mai uh, restrictive, uh, tot va reuși să se strecoare. Așa că, zic din nou, pur și simplu nu am găsit o formulare, o, o formulare corectă uh, pentru a mm, împiedica apariția unor astfel de întreprinderi. Apoi mulțumesc pentru comentariile referitoare la articolele 3 și 11, am răspuns deja și sper că am răspuns suficient. Domnule Ludvigson, îmi pare rău dacă sunteți dezamăgit uh, Uh, vis-a-vis -vis de compromisurile propuse, să știți că sunt de acord cu dumneavoastră. Directiva referitoare la detașarea lucrătorilor nu vorbește despre condițiile minime, așa că aveți tot dreptul să fiți dezamăgiți de această directivă. Nu am vrut decât să îmbunătățim în dispozițiile acestei directive pentru ca să fie mai uh, ușor de aplicat în practică. Prin urmare, sunt de acord cu dumneavoastră. Utah. În ce țară uh, lucrează lucrătorii detașați pentru suma de 300 de euro pe lună sau salariu minim? De obicei, când un lucrător este detașat, lucrătorul cu pricina e plătit, primește un salariu minim fie în uh, uh, țara de origine, fie în țara gazdă, dar uh, mă, mă cam uimește ceea ce spuneți. M-ar interesa foarte mult, președinta, ați vorbit foarte, foarte mult, chiar a venit timpul să vă opriți. Raportoarea ne-a spus că este vorba de un text esențial al acestui mandat. Deci cred că aș mai avea dreptul la încă un minut. a vorbit de un sfert de oră. Deci vă rog foarte mult să conchideți cât mai curând. Deci mai aveți un minut. Foarte bine. A tras atenția asupra faptului că Comisia Europeană nu trebuie neapărat să-și dea acordul. Dar noi vorbim despre obligația de notificare, de înștiințare a anumitor lucruri către Comisia Europeană și, în fine, Elisabeta mai a spus că e vorba de niște negocieri foarte constructive. Ele sunt constructive datorită dumneavoastră și uh, pentru că uh, ne străduim să găsim niște soluții capabile să garanteze dreptul lucrătorilor, respectând în același timp dreptul lor la liberă circulație. Mulțumesc! Eh, președinte, mulțumesc foarte mult pentru precizia răspunsurilor dumneavoastră. Vom avea o discuție asupra amendamentelor de compromis, sper. Asta se va întâmpla pe 19 iunie și sper că va fi ultimul termen pentru elaborarea acestor compromisuri. Și asta din toate motivele pe care le-am menționat mai devreme. Și asta ca să putem vota pe 20. Și cu asta ajungem la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de avizul pe care îl elaborăm pentru Comisia Regi, în ceea ce privește politica regională, componenta unor scheme mai ample de ajutor de stat la care s-au depus 27 de amendamente. Eu vă propun trei amendamente de compromis care permit, în primul rând, să transmitem uh, preocupările noastre în legătură cu strategia Europa 2020, care reiau uh, preocupările lui Elizabeth Schroeder să vorbească despre uh, o creștere care să se facă în spiritul menționat de strategia 2020, Smart, Sustainable and Inclusive. în legătură cu miza industrială a creșterii și uh, aducerea în conformitatea strategiei uh, statelor membre cu obiectivele politicii de coeziune. Și am mai uh, propus aici să introducem amendamentele Elizabetei și al lui Francesc Castex în legătură cu ajutoarele de stat și politica de coeziune în cadrul relocalizărilor care contrazic politica de coeziune. Deci astea sunt observațiile mele la acest punct și deschid discuția pe marginea acestui punct. Și începem uh, cu Alexandro Sercas, Veronic, Elizabeth și am închis lista vorbitorilor. Alessandro. Dar eh, brevemente la semien. Mulțumesc, domnul președinte. Um, sigur că și noi am depus câteva amendamente prin persoana doamnei Francesca Stex. În orice caz vreau să mă refer la cele mai importante amendamente. Amendamentul 9 se referă la implicarea Parlamentului în acest proces. În momentul de față nu se întâmplă acest lucru. Apoi, la amendamentul 18, este vorba despre mm, politica de coeziune care trebuie să fie armonizată cu restul uh, domeniilor de politică ca lucrurile să nu se întâmple în mod independent sau poate chiar contradictoriu, ci să existe o colaborare. La 5 și 6 se vorbește de susținerea juridică atunci când criteriile se modifică tot timpul în uh, orientările uh, date de comisie, jurisprudența Curții Europene de Justiție. Atunci uh, toate sectoarele suferă Mă gândesc, de exemplu, la sectoare unde toate contractele depind de deciziile finale și lucrurile sunt răgănate. Deci, competitivitatea are un impact important asupra locurilor de muncă și unele decizii sunt luate ca și cum uh, ar fi, s-ar fi aplica într-o lume paralelă. Apoi, la amendamentul 10 vorbim despre investițiile viitoare, foarte importante. Ajutoarele de stat uh, sunt uneori utilizate foarte bine, ele însă pot fi utilizate pentru a susține activitatea. Și ultima chestiune, amendamentele 25-26, um, doamna Castex ar dori să subliniez economia socială, care funcționează după o altă logică și uh, economia socială și entitățile acesteia au tot felul de probleme referitoare la modul în care își gândesc procesele, modul în care își țin contabilitatea și trebuie să ne gândim și la ele, pentru că o abordare diferită. Mulțumesc! Elizabeth Schröter. Mulțumesc, uh, doamna Lopez Fontanie și apoi Elizabeth Schröter. Brevemente, uh, tan brevemente... Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Nu prea am avut mult timp să pregătim amendamentele și amendamentele nu au fost traduse în toate limbile, din păcate. Dar, totuși, am reușit să folosim bine timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție și să facem o treabă bună. Cred că situația e satisfăcătoare și sper ca uh, Comisia Regii să ia în considerare amendamentele noastre. Uh, va avea loc o reuniune pregătitoare a PPE-ului unde vom defini exact ca, cum anume vom susține lista de vot astfel încât să putem să um, susținem amendamentele care sunt importante, dar sunt două amendamente pe care aș vrea foarte mult să le uh, susțin și să rog și colegii să le susțină. Și anume, amendamentul 17. Aici vorbim despre ceea ce se întâmplă cu Uh, ajutoarele și spunem că ocuparea forței de muncă trebuie să fie un factor cheie, pentru că ne uităm la situația alarmantă a șomajului în um, momentul actual. Uh, sunt multe state membre care nu oferă susținere întreprinderilor și acest lucru este foarte important pentru a motiva crearea de locuri de muncă. Deci trebuie să prioritizăm investițiile care sunt focalizate asupra creării, creării de locuri de muncă. Și de asemenea vreau să vă rog să susțineți amendamentul nostru 21 care se referă de includerea IMM-urilor, mai ales pe lângă includerea întreprinderilor în general. Pentru că și comisarul Almunia mâine cred că va vorbi la Comisia Regii despre aceste subiecte. Și se vorbește despre uh, eliminarea marilor întreprinderi pentru ca să nu există efecte negative. Noi împărtășim poziția majoritară din regii care ar dori să includă marile întreprinderi pentru că sunt anumite domenii unde ele pot să joace un rol foarte important, de exemplu în ceea ce privește inovarea și asocierea marilor întreprinderi cu IMM-urile poate să ducă la îmbunătățirea situației, pentru că întreprinderile mari pot să le ajute pe întreprinderile mici. Ele pot, de exemplu, să încurajeze dezvoltarea regională în zonele unde își desfășoară activitatea. În încheiere, în ceea ce privește cele trei amendamente de compromis care au fost uh, propuse, um, ele nu pun probleme, A și B cel puțin nu pun probleme și vom analiza în detaliu compromisul C, care mm, nu este atât de uh, simplu, pentru că ar putea să pună probleme uh, Credem că ar fi mai bine să spunem ajutoare de stat în loc de investiții publice, dar vom vedea exact ce formulare găsim. Mulțumesc, domnule președinte. Vreți să păstrați ajutor de stat în compromisul 7, mai degrabă decât investiții publice? Doamna Schröter. Ja, um gleich da anzuknüpfen. Mulțumesc. Da, și eu vreau să spun despre, ceva despre asta. Susțin uh, propunerea doamnei Lopez Fontane de a menține sintagma ajutoare de stat și nu investiții publice la punctul C. Pentru că investiții publice nu e foarte clar. Ajutoare de stat e clar, știm la ce ne referim. Eu vreau să vorbesc despre un, un punct esențial dacă vorbim despre ajutoarele de stat și ne întrebăm uh, cât timp ar trebui să fie o întreprindere deja în regiune ca să beneficieze de acestea, în Comisia Regii am decis 10 ani pentru mandatul pentru trialog și în, caz, în cadrul trialogului am luptat foarte mult pentru această perioadă de timp de 10 ani. Încă nu am chiar reușit am ajuns la o formulare mai diferențiată, dar eu cred că am abordat bine problema relocalizării și a plecării întreprinderilor uh, în țări din afara Uniunii Europene. Aici am păstrat cei 10 ani. Formularea pe care am negociat-o cu greu uh, pentru a asigura rămânerea în uh, regiune a întreprinderii. Este foarte, deci această formulare este foarte detaliată. Am făcut uh, o trimitere transversală la politica de coeziune pentru că acești 10 ani n-am reușit să-i uh, menținem pentru toate condițiile în trialog și de aceea eu am găsit o argumentare care să nu se refere la ani. Dar eu cred că e bine să argumentăm așa fără ani, fără să menționăm ani, pentru că mergem mai departe decât uh, comisia. Comisia a spus 3-5 uh, ani, dar poziția noastră este de a merge chiar mai departe și acest lucru duce la menținerea locurilor de muncă în regiune. Și de aceea eu n-am trecut nici un număr de ani în amendamentul meu, pentru că am acceptat că în trialog nu am obținut 10 ani pentru toate situațiile, uh, cu excepția IMM-urilor care nu erau uh, afectate de cei 3 ani, dar am reușit să extindem cei 5 ani la 10 ani. Acesta a fost mandatul nostru inițial și acum avem un rezultat mai diferențiat care spune 3 ani pentru IMM-uri, 5 ani pentru întreprinderile, pentru mișcarea întreprinderilor în teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Uniunii Europene și 10 ani pentru plecarea în afară. Uh, și e foarte bine, pentru că noi am vrut să garantăm rămânerea pe o perioadă mai îndelungată de timp a întreprinderii, deci rămânerea în regiunea întreprinderii care a primit uh, ajutoare publice. S-ar putea ca domnul comisar uh, Almunia, care a făcut o, o jumate de promisiune în discuția din plen de a prelua această formulare diferențiată cu cei 10 ani pentru mișcările în afara Uniunii Europene, deci uh, s-ar putea ca domnul Almunia să susțină deci, această abordare și de aceea să facem și trimiterea la politica de coeziune. Mi se pare important. Și dacă revenim acum la 5 ani, s-ar putea ca ambițiile, să, să frânăm ambițiile domnului Almunia de a um, accepta cei 10 ani, ceea ce ne-a promis cel puțin pe jumătate, după cum vă spun. Că dacă am înțeles bine, ați uh, pledat împotriva amendamentului 26. Bine. Aș dori să-mi cer scuze față de colegi. A fost un termen scurt, totul e legat de modul în care a fost lansat raportul inițiativ din partea Comisiei Regii. Am anunțat secretariatul mai de mult că trebuie să ne pronunțăm pe marginea unui aviz pe această temă. Dar, odată ce regii a primit autorizația de a face raportul de inițiativă, nu am avut prea mult timp, de aceea v-am luat din scurt. Îmi cer scuze față de colegi. Cu privire la amendamentul 17, doamnă Fontanie, vă asigur că sunt pentru. În ceea ce privește amendamentul 21, am îndoieli. Mi se pare că inevitabil marile întreprinderi sunt un motor dar fiind vorba de ajutoare de stat, prioritatea este uh, prioritatea sunt IMM-urile care nu sunt destul de sprijinite. Referitor la investițiile publice, mă mir când o aud pe Elizabeth că spune că nu știe ce înseamnă investiții publice, să nu exagerăm vorbim despre necesitatea lansărilor uh, de investiții publice și private. Problema ajutoarelor de stat este cu totul alta. Avem nevoie de reînceperea investițiilor publice și apoi un mod uh, de a investi public este prin ajutoare de stat. Când vorbim de reacții la criză, nu se pune problema ajutoarelor de stat, care sunt un mod juridic. Este vorba despre o strategie mai largă de investiții publice. Iată spiritul amendamentului uh, depus de François Castex și care propun să fie uh, preluat în compromisul 7. Dar vom vorbi mai târziu, votul este după amiază. Terminăm cu acest punct. Vom vota în scurt timp. Raportul lui Adam Coza nu poate fi discutat azi dimineață. Punctul 9 de pe ordinea de zi va fi amânat pentru reuniunea de după amiază sub uh, președinția doamnei Irș. Punctele 10 și 11 vom vedea cum le organizăm. Îi dau uh, cuvântul domnului Lambert pentru a prezenta amendamentele de compromis pentru raportul de inițiativă cu privire la impactul uh, crizei asupra populațiilor vulnerabile. Uh, thank you very much, President, and thank you also for changing the, the agenda um, for this morning to allow for meeting that I had. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați schimbat ordinea de zi, pentru că aveam uh, și o altă întâlnire. Vreau să mulțumesc, în primul rând, tuturor colegilor care au fost implicați în discutarea acestor amendamente de compromis. După cum veți vedea pe lista de vot, sunt uh, o serie de grupuri politice care au uh, depus diverse amendamente, dar a fost o discuție foarte pozitivă. Și va trebui să luăm în considerare votul Comisiei FEM din această dimineață. Nu vreau să parcurg toate amendamentele, dar am să mă refer la cele mai importante. În primul rând, compromisul B la alineatul 6 vorbește despre nevoia de a menține nivelul de uh, prestații Uh, sanitare pentru, în statele care iau măsuri de austeritate în momentul de față și se face legătura cu compromisul C, care subliniază nevoia de a menține accesul la serviciile de bază, servicii sociale și de sănătate. Pentru că unul dintre lucrurile pe care le-am menționat în raport este că în anumite state membre se reduce uh, accesul pentru anumite grupuri și ni se pare îngrijorător acest pas în uh, lumina uh, dorinței uh, de servicii sanitare de prevenire mai mult decât de vindecare, la care au subscris toate statele membre. Apoi, următorul amendament care um, menține recomandarea de a investi uh, pentru, în interesul copiilor și în care se sublinează nevoia unor intervenții timpurii, care sunt cele mai valoroase, pentru că au un impact mai mare decât intervențiile mai târziu. Și sunt și alte amendamente referitoare la vaccinare și așa mai departe. Sunt uh, trei compromisuri pe care, în care am adunat multele amendamente referitoare la uh, îngrijitori E, F și G. Deci sunt trei alineate pe acest subiect. Primul se referă la nevoia de a furniza susținere suficientă și suplimentară pentru cei în situații informale de îngrijire în familie, de exemplu, Compromisul F se referă la mai multe chestiuni, la impactul asupra femeilor. Din nou, se preiau mai multe amendamente în acesta. Și cea de-a treia parte reiterează posibilitățile de creștere și ocupare, care au fost deja identificate în mai multe documentele Comisiei și în rapoartele noastre. Compromisul J face legătura cu nevoia unei evaluări a impactului schimbărilor în aceste domenii. Solicităm statelor membre să facă evaluări de impact, comisia să colecteze aceste informații și să raporteze Parlamentului, astfel încât să vedem cum se mișcă lucrurile, care este procesul și care sunt efectele modificărilor care au fost făcute în planurile naționale de reformă. Compromisul L, la alineatul 15, spune că prin planurile naționale de reformă trebuie să rugăm Comisia să evalueze și acele politici care uh, contrazic uh, politica de combatere a sărăciei. La compromisul M repetăm nevoia anumitor grupuri politice, nu a tuturor, de extinderea directivei împotriva discriminării și la amendamentul O, care vine din partea a patru grupuri politice, preluăm o recomandare privind îngrijitorii și uh, o idee de directivă pentru concediu de îngrijire. Sunt doar o serie de elemente uh, Am încercat deci să concentrăm cât mai multe amendamente în compromisuri și acestea sunt cele care ar fi cele mai interesante pentru comisia noastră. Mulțumesc, Marian Harkin. Thank you very much, Madam Chair. I'll be very brief because Jean has already... Mulțumesc. Cred că problema a fost deja discutată, problema accesului egal. Când vorbim de accesul universal, oamenii se gândesc la um, accesul universal la tratament gratuit, dar nu este cazul în toate statele membre. Ne referim la accesul egal. Nu mai e nevoie să mă refer la unele lucruri pe care le-ați discutat. La compromisul J am avut o discuție mai devreme cu domnul De Bacher referitor la indicatorii sociali. Consider că pentru a avea o bună politică trebuie să știi care sunt rezultatele ce uh, stimulează acea politică. Avem nevoie de indicatori sociali. Sprijin acest compromis. Mulțumesc. Thank you, Alejandro Sercas. Mulțumesc, Alejandro Sercas. Voi fi foarte concis. Grupul socialist este de acord cu compromisul ce a fost propus și care preia toate îngrijorările noastre. Nu îmi va fi deloc greu să votez pentru toate. Um, merci beaucoup. Jean Lambert? Mulțumesc, Jean Lambert. Vreți să mai interveniți? Nu, foarte bine, vă mulțumesc. Vom vota mâine Mai avem puțin timp. Îi dau cuvântul doamnei Roșatie pentru a face o concluzie cu privire la ultimele negocieri cu Consiliul pe tema Fondului Social European. Mulțumesc, doamnă președinte. Negocierile de astăzi, de la ultima prezentare pe care am făcut-o recent, este al 21-lea trialog, săptămâna trecută. În paralel au fost negocieri cu privire la regulamentul general. Acum avem, o punem rezistență pe un punct care ni se pare esențial în mandatul nostru de negociere, procentajul minim acordat Fondului Social European din Fondul de Coeziune. Am votat în comisie ca acest nivel minim acordat fondului social să fie de 25%. S-a vrut să recunoaștem ca minimul să se situeze între 20 și 25%, dar refuzăm acest uh, nivel, vrem un uh, procent clar și este un punct esențial. Ultima propunere a comisiei se situează între 20,4%, pentru noi nu este 25%. Astfel, blocăm această discuție. Acesta e primul punct. Pentru că există aici colegi, doamnă președintă, din grupul liberal, dați-mi voie să uh, le adresez o chestiune în mod deosebit. În timpul trialogului a trebuit să ne confruntăm și cu problema unui deputat ALDE care intervine adesea la trialogurile uh, de nivel înalt și care sprijină uh, legătura între FEDER și FSE. Din FEDER să se contabilizeze uh, o parte în FSE de 25%. Pentru noi nu este admisibil să renunțăm la partea minimă sau aducem la 20,4%. Este important să spunem acest lucru, doamna președinte. dacă contabilizăm o școală, o creșă, să plătim din FEDER partea minimă din fondul de coeziune, e un alt mod de a evita obiectivul nostru de 25% din fondul de coeziune. Dacă puteți să ne ajutați cu acest coleg care pretinde că are bune idei de gestionare, poziția sa este la aprecierea oricui. Dar dacă se opune chiar poziției noastre de 25% din fondul de coeziune pentru fondul social european și pentru că știm că aici suntem totuși foarte uh, armonizați pe acest subiect, vă rog să faceți tot ce vă stăm în putință pentru al aduce pe acest coleg la poziții mai convenabile cu privire la poziția noastră de 25% ca nivel minim. Fără acordul cu privire la FSE și la acești 25%, nu putem face o negociere cu privire la FEDER. țin să precizez că la reuniunea coordonatorilor, președinta comisiei, doamna Pervanș Perez, a propus să scriem o scrisoare cosemnată președinta comisiei, Adam Coșa și eu, și să apărăm acest punct de vedere și vom face tot ce ne stăm putință în acest sens. Mulțumesc pentru prezentare la trialogul de la nivel înalt de ieri cu membrii Comisiei Regii, fostul prim-ministru pe care l-ați menționat a prezentat o, o logică de, care ar distruge fondul structural să nu mai avem fond structural decât dacă avem uh, pentru sprijinirea țărilor în dificultate. Ar fi foarte greu să le mai sprijinim. Punctul de vedere nu este din fericire majoritar. Rezultatul este că deocamdată suntem în etapa întrebărilor. S-au cerut noi simulări din partea comisiei pentru a lămuri rezultatul uh, neclar, luând în considerare diverse variabile. Propun în încheiere să-i dăm cuvântul doamnei Lambert, care conduce delegația noastră și s-a deplasat la Eurofund pe 29-30 aprilie. Vă dau cuvântul, doamna Lambert. Intervenție fără microfon. Da, au fost trei membri din partea Parlamentului la Fundația de la Dublin. A fost o delegație foarte utilă. trei puncte pe care aș vrea să le discut. 1. Unele din uh, discuțiile pe care le-am avut cu privire la conștientizarea la nivel național a muncii acestei fundații. Nu ar trebui să contribuim uh, ca membri în partidele noastre politice și în Parlament și la nivel uh, național și local și să să promovăm ceea ce se întâmplă acolo. Un alt punct care ne-a impresionat efectele de sinergie cu alte agenții. Aceasta este o chestiune din punct de vedere interinstituțional. S-au făcut multe lucruri bune de către această fundație. Am avut o prezentare foarte animată cu privire la uh, instrumentele interactive și atrag atenția membrilor asupra acestui lucru. Trebuie să vă uitați pe site pentru că acum există foarte multe informații folositoare. Puteți să căutați lucruri viitoare discursuri, publicații, uh, campanii electorale. Există multe informații folositoare ce pot fi găsite cu ușurință și cred că ar fi foarte interesant să ne uităm pe acest site și la facilitățile pe care le oferă acum. Prezenta, prezentările tematice care au fost uh, oferite ca și referirile la acest site despre impactul crizei, despre relațiile industriale, uh, tendințele de restructurare. Prezentările acestea sunt de asemenea disponibile. Iată scurta mea intervenție referitoare la raportul pentru care îi mulțumesc secretariatului. Uh, Edith Power sugerez să vorbim în engleză pentru ca interpreții să poată pleca. Le mulțumim pentru că uh, au stat deja peste program. Mulțumesc. Really just a very short comment. Uh,